Proszę Państwa, rozpoczynamy dzisiejsze posiedzenie. Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią. Haideți să începem reuniunea noastră de astăzi. Așa după cum v-am spus ieri, punctul nostru, primul punct de pe ordinea de zi este un vot. Este vorba de alimentele noi. Doamna Sârbu a întocmit acest aviz. Comisia uh, pentru Mediu, Comisia Envi, este competentă pe fond în acest dosar și astăzi trebuie să adoptăm un aviz pentru că pe 24 noiembrie se va vota în ENVI pe acest raport. Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost 10 octombrie. S-au depus 277 de amendamente. Dorește cineva să spună ceva la acest subiect? Poate raportoarea dorește să ia cuvântul? Nu. Nu văd să dorească să intervină doamna Sârbu. Așadar, vă propun să trecem direct la vot. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie nad kompromisem. Începem votul. În primul rând, compromisul A. Prima parte. Vă rog să ridice mâna cine este pentru compromisul A. Cine se împotrivă? Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 102. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Urmează acum amendamentul 106, domnului Bouvet. Cine este pentru 106? Împotrivă? Se respinge. 108. Cine pentru? 108, doamnă Moe. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul B. Votăm, în primul rând, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum, partea a doua. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Se respinge. În acest caz, trecem mai departe la amendamentul 138. Doamna Moi, cine pentru? 138. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Trecem acum la compromisul C. Cine este pentru? Domnul Tarabella dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că nu este decât o parte a compromisului care a fost acceptată, dacă mi-amintesc bine. Uh,

se adoptă, atunci 109, 110, 111, 113, 133 și 305 devin caduce. Și dacă nu am fi adoptat compromisul B, ar trebui să votăm aceste amendamente. Însă, pentru că acest compromis, prima parte a sa a fost adoptată, toate aceste amendamente devin caduce. Un moment, spune președintele.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 Dacă compromisul B se adoptă, atunci 109, 110, 113, 111, 158, toate devin caduce și trecem la amendamentul 138. you. Yes, I said. Okay. W takim razie przechodzimy do kompromisu. Kompromisu. În acest caz, trecem la compromisul C. Cine este, deci, pentru compromisul C? Împotrivă. Se adoptă. Urmează 124. Cine este pentru amendamentul 124? Împotrivă. Vrem să verificăm electronic. S-a deschis votul. este o persoană în plus la socialiști. La PP, de asemenea, este o persoană în plus. Deci trebuie să repetăm acest vot. Votăm încă o dată la amendamentul 124. S-a deschis votul. În continuare o persoană în plus la socialiști. Președintele, vă rog să remediați situația și deschid încă o dată votul. Era o persoană în plus la PPE și una la socialiști. S-a deschis votul. Domnule președinte, nu e necesar să refacem votul. Putem doar să tăiem aceste uh, cartele. Nu trebuie să se repete votul atunci când uh, este o persoană în plus la PP sau la socialiști. Trebuie doar să-și retragă cartela de vot. Președintele. Da, într-adevăr, noi am respectat procedura. Votul între timp s-a închis. S-a închis și se respinge. Trecem acum mai departe la amendamentul, la amendamentul 125-126. Cine este pentru aceste două amendamente? 125-126. Mulțumesc. Cine împotrivă? Se adoptă. Votăm amendamentul 127. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc.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 w zapisie sekretariatu. Przechodzimy do poprawki 127. Scuzați această întrerupere. Trecem acum la amendamentul 127, spune domnul președinte, dar cineva dorește să intervină. Scuzați-mă, domnule președinte, dar cred că amendamentele 125 până la 128 sunt, uh, au devenit caduce ca urmare a votului anterior. Și upadła. Dar amendamentul 124 a fost respins. De aceea trebuie să votăm amendamentele care urmează acestuia. Or,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 Proszę Państwa, poprawka 124 upa... Proszę Państwa, poprawka 124 poprawka 124 upadła i Așadar, doamnelor și domnilor, amendamentul 124 a fost respins și de aceea am votat amendamentele următoare, respectiv acum votăm amendamentul 127. 125, 126 am votat deja. De fapt, nu, spune președintele, și 127 este caduc. Trecem la 129 al domnului Bove. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Acum, 120. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 133. Spune președintele. Pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum trecem la primul vot în bloc. Cine este? Pentru blocul numărul 1. Împotrivă, se respinge. Trecem la 136. Pentru? împotriva Se adoptă. 139. Cine pentru? împotriva Se respinge. 140. Pentru? împotriva Se respinge. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum urmează amendamentul 144. Nu, spune președintele. Trecem la amendamentul 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. nad poprawką 145. Otwieram pop głosowanie. Vom vota electronic la amendamentul 145. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci e vorba de amendamentul 145. S-a închis votul. Două persoane în plus la socialiști. Trebuie să repetăm votul, spune președintele, pentru că erau două persoane în plus la socialdemocrați. Deci votăm încă o dată. S-a deschis votul la amendamentul 145. S-a închis votul. Este, mamy też socjalistów jednej osoby za dużo. Încă o persoană în plus la socialdemocrați. Ok, proszę, proszę o podanie wyniku. Zamykam głosowanie. Acum s-a închis votul. Se respinge. al domnului cine pentru împotrivă abțineri se respinge. Și acum votăm cel al doilea vot în bloc. Cine este pentru blocul numărul 2. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Astfel putem să trecem mai departe la amendamentul 150. 150. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 152 pentru, împotrivă, se respinge. Numărul 13. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 153 pentru. Împotrivă. Se respinge. Trecem mai departe la amendamentul 155. 155, ne pentru. Împotrivă. Se respinge. 157 pentru. Împotrivă. Se respinge. Acum trecem la votul în bloc numărul 3. Dorește cineva să verificăm electronic votul la 157? Nu, nu e necesar. Atunci trecem la blocul numărul 3. Sau totuși doriți să repetăm, să verificăm votul? Bine. Amendamentul 157 s-a deschis votul. S-a închis votul. o persoană în plus la socialdemocrați. Deci trebuie să repetăm votul. Ba nu, nu este necesar, spune președintele, se respinge în mod clar. Și trecem acum la blocul 3. Putem să votăm cine pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 14 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 162 al domnului Tarabella pentru 162, spune președintele. Împotrivă. Se respinge. Verificăm electronic acest vot. Eu cred că a fost respins, dar mai bine să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge așa cum credeam și eu. Și acum trecem la blocul 4, pentru, împotrivă, se adoptă. 165, cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 16, raportare, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 167, doamna Moicine, pentru. Împotrivă. Se respinge. Bun. Am adoptat blocul 4, deci unele amendamente sunt caduce. Să vedem unde cu ce amendament continuăm? La 168. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 166 este caduc, deci trecem mai departe la 170. Cine este pentru 170? Împotrivă. Se respinge. Numărul 17 al raportoarei. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 171. Bove. Pentru. Împotrivă. Se respinge. O sută șaptezeci și doi pentru, împotrivă, se respinge. 173 pentru, împotrivă, se adoptă. 174 pentru, împotrivă, se respinge. 175 pentru, împotrivă, se respinge. 177 domnului Bove pentru împotrivă se respinge. 178 pentru împotrivă se respinge. 179 pentru, împotrivă, se respinge. O 181 pentru, împotrivă, 181 unu domnului Bove. Se respinge. 186 până la 188 sunt identice. Cine este pentru aceste trei? Împotrivă. Se resping. Vreți să verificăm? Bine. Votăm electronic. Blocul 186 până la 188. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum amendamentele 189-190. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Blocul numărul 5. Pentru. Împotrivă. Aș dori să vă rog să, lugăm, să votăm uh, electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu cu o diferență de un vot. 193 acum, al domnului Buda. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 194 al domnului Bobe. Spune președintele pentru. Împotrivă. Se respinge. 195 pentru, împotrivă, se respinge. Dar haideți totuși să verificăm. 195 s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. 196 pentru împotrivă. Bun, se respinge. Trecem la următorul amendament. 198. 198. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 191, spune președintele. Nu, se corectează. 199. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 203. Pentru. Împotrivă. Îmi cer scuze, spune președintele, totuși trebuie să votăm și amendamentele, amendamentul 201, pentru că blocul 1 nu a fost adoptat. Așadar, 201. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Mulțumesc. Și acum 203 a fost respins. Dar totuși, haideți să votăm încă o dată 203, cine pentru, împotrivă, se respinge. 206. Pentru, împotrivă, se adoptă. 205 205 pentru Nu, nu. Aceste amendamente devin caduce, spune președintele. Trecem la 208. Cine este pentru 208? Împotrivă? Se adoptă. 209. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 210 pentru? Împotrivă? Se respinge. Trecem acum la amendamentul 211. Cosmiu Cojevska și mai departe. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Urmează acum compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. al domnului Bove pentru, împotrivă, se respinge. 216 pentru, împotrivă, se respinge. 217 pentru, împotrivă, se respinge. 218 pentru, împotrivă, se respinge. Locul 6. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. În acest caz, sărim peste câteva amendamente. A, ba nu, ba nu. Votul în bloc 6 a fost respins, spune președintele. Vreți să verificăm? Bine. Votăm încă o dată și s-a deschis votul la blocul 6. S-a închis votul. Se adoptă. Cu o diferență de 4 voturi, totuși se adoptă. Așadar, trecem la 227-228 pe pagina următoare. 227-228, amendamente identice. Facem aceasta pentru că blocul 6 a fost adoptat. 227, 228 pentru. Împotrivă. Se resping. Permiteți-mi să verificăm uh, electronic. Am deschis votul la amendamentele 227-228. S-a închis votul. Se adoptă. Dar am vrut să înlăturăm orice, orice fel de îndoială. 229. Nu, spune președintele, 230. 230. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 231 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 232 pentru. Împotrivă. Se respinge. 233 pentru. Împotrivă. Se respinge. patru 34 este caduc. Urmează așadar Mm, sau așa o fi? Ba da, ba da. Bă, votăm totuși amendamentul 234. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum amendamentul 20 al raportarei. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 235 al domnului Bove. Este, este caduc pentru că uh, am uh, adoptat un alt amendament. Deci 236, cine pentru? împotrivă, se respinge 237 pentru, împotrivă, se respinge și acesta. 238 pentru, împotrivă, se respinge. 22 și 241, cine pentru? Împotrivă. Deci, încă o dată, 22 și 241. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 247. 2, 4, 7. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 200... Ba nu, haideți să verificăm. 247 s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 248, cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 250, pentru. Împotrivă. Se respinge. 251, pentru. Împotrivă. Se adoptă. 252 pentru, împotrivă, se respinge. 253 pentru, împotrivă, se respinge. 254 pentru, împotrivă, se respinge. 255 pentru, împotrivă, se respinge. De 156 pentru împotrivă. Verificăm electronic votul la amendamentul 256. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Dar uh, un rezultat foarte strâns, deci e bine că am verificat. 257 pentru, împotrivă, se respinge. 24 pentru, împotrivă, se respinge. Ba nu, se adoptă, spune domnul președinte. 258 pentru, Împotrivă. Se respinge. Dar haideți să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 258. S-a închis votul. Se respinge. Și acum amendamentul 259 al domnului Bove pentru împotrivă se adoptă. Votăm acum blocul numărul 7 pentru împotrivă se respinge. acum la 260. Cine pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă, dar mai bine să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 260. Mulțumesc, s-a închis votul. și se respinge. Trecem. Nu, nu. Domnul Tarabela dorește să intervină. José Bové este timid, așa că o să intervin eu în locul lui. Amendamentul 261 n-a fost votat pentru că era acoperit de blocul 7 și blocul 7 a fost respins. Deci dacă blocul 7 a fost uh, respins, înseamnă că și amendamentul 200, uh, mie mi se pare că amendamentul 261 al domnului Băve trebuie să fie votat. Proszę Państwa, blok, blok szósty, blok siódmy został odrzucony. Da, stimați colegi, blocul numărul 7 a fost respins. Experții noștri au analizat situația și rezultatul este că amendamentul 261 nu trebuie votat. În uh, indicație pe care le-am primit se spune că acesta nu se votează pentru că este cuprins în blocul 7. Și dacă blocul 7 a fost respins, atunci și amendamentul 261 a fost respins. Asta este explicația. Deci, trecem acum la amendamentul 262. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 263 pentru, împotrivă, te respinge. de 165 pentru, împotrivă, se respinge. Vreți să verificăm? Bine, s-a deschis votul la amendamentul 265. S-a închis votul. Și, într-adevăr, se respinge. Trecem mai departe la 267. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 268. Nu. Doriți să verificăm 267? Bine. S-a deschis votul. La amendamentul 267. Mulțumesc, s-a închis votul. Se adoptă. Cu o majoritate de două voturi, spune domnul președinte. 268 acum. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 269 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 270 pentru. Împotrivă. Se respinge. Și acum trecem mai departe la 274. 274. Cosmiu Coșevska și ceilalți. Cine pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. S-a deschis votul. 274. Vă rog să votați cu toții. Ok. zamecam, zamecam głosowanie nad poprawką. Da, votul s-a închis. Amendamentul a fost adoptat. 275 pentru, Se adoptă. 276, domnului Bove, pentru. Mulțumesc, împotrivă. Se respinge. Este o problemă cu interpretarea în franceză? Domnule președinte, îmi cer scuze, dar nu avem interpretarea în franceză. Deja câteva puncte n-am mai avut uh, traducere, n-am mai avut interpretare în franceză. Czy już mamy tłumaczenie na język francuski? Jest. Powtarzam głosowanie. Vă rog să remediați problema, spune președintele. S-a remediat foarte bine. Deci votăm încă o dată amendamentul 276. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 277, tot al domnului Bove, pentru, împotrivă, se respinge. Acum, 26, raportoare, cine pentru, împotrivă, se adoptă. 279, pentru, împotrivă, Se respinge. 280, tot al domnului Bove, cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Vreți să verificăm? Bine, verificăm amendamentul 280. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Și acum 281. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Douăsute optzeci domnului Bove. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 284. Ba nu, ba nu. În prima dată 283. Cine pentru? Împotrivă. Mi se pare că se adoptă, dar verificăm mai bine. Deschid votul la amendamentul 283. Și s-a închis votul. Se respinge. 284 pentru. Împotrivă. Se respinge. 285. Da. 285 pentru. Se adoptă. 287 și 290 împreună. Vot în bloc. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Două 89. s au dorit să verificăm votul în bloc? Bine, verificăm votul la amendamentele 287 și 290. S-a deschis votul. S-a închis votul. După cum spuneam, se adoptă. Trecem deci la amendamentul 289. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Acum, 291. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Trecem acum la 298, spune președintele. Ba nu. Nu, nu, trecem mai departe la 301, pe pagina cealaltă. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm. Prin vot electronic, amendamentul 301. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 302. Domnule mai, cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 28 al domnului raportor. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Acum, 303 a domnului Bovecine pentru, împotrivă, se respinge. 29 al doamnei raportor, ce pentru, împotrivă, se adoptă. patru, domnule Caputo, cine pentru? Ba nu, spune președintele. 306 e următorul amendament pe care îl votăm. 306. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Și acum trecem la considerente. 31. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 32. Cine pentru? împotrivă, se respinge. 33 pentru, împotrivă, se respinge. Și acum, deci punctul al doilea, spune domnul președinte al raportoarei pentru, împotrivă. Deci votăm amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu ați votat? Vă rog da, știți, votăm electronic pentru că nu a fost clar votul prin ridicarea mâinilor. Deci votul este în curs acum. S-a închis votul. Acum s-a închis votul. Bun, un rezultat frumos. 41 acum. Dar tocmai vă spusesem că nu era clar votul uh, atunci când ați ridicat mâinile și altfel la situație trebuie verificată. Deci 41, cine e pentru, împotrivă, se respinge. Și acum 49. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Cincizeci pentru. Împotrivă. Se respinge. și unu pentru. Se adoptă. 53 pentru Împotrivă. Se respinge. 55 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 57. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 58 pentru. Împotrivă. Se respinge. 60. Ba nu. Verificăm votul la amendamentul 59. S-a deschis votul. Nu, nu, președintele se corectează. Verificăm votul la amendamentul 58. Deci la 58 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cincizeci nouă al domnului Tarabela. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm prin vot electronic. Amendamentul 59 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 60. Cine e pentru? Se adoptă. 61. Da, s-a adoptat, nu? Acum am trecut la 61. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la 67. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 70. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 71. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 3 al domnului raportor pentru împotrivă se adoptă. 72. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 73 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 74 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 77. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 80 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 81 pentru. Împotrivă se adoptă. 83 83. Cine pentru? împotrivă, se respinge. 84 pentru, împotrivă, se respinge. 85 pentru, împotrivă, se respinge. 86 pentru, împotrivă, se respinge. 88 pentru, împotrivă, se respinge. 89 pentru, împotrivă, se respinge. 90 pentru, împotrivă. Hmm. Nu trebuie să votăm, de fapt, acest amendament. Amendamentul 90. Trecem la 91, doamna Moi, pentru, împotrivă, se respinge. 92, pentru, împotrivă, se respinge. 93 pentru, împotrivă, se respinge. 94 pentru, împotrivă, se respinge. 95 pentru, împotrivă, se respinge. 96 Vreți să verificăm ceva? 94 Bine, deschid votul la amendamentul 94. S-a închis votul. Mulțumesc. Se respinge. Acum, 95. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Și acum 101 al domnului Bove, pentru, împotrivă, se respinge. Și acum votăm acest uh, raport, uh, această uh, propunere de aviz, cine e pentru, împotrivă, Secretariatul îmi spune că acest vot trebuie făcut electronic. Așadar, votăm acum avizul în întregimea sa prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru acest vot. la ora 10 fix. Uh, doream să continuăm cu ordinea de zi, dar amendamentele au fost destul de multe, așadar votul a depășit puțin timpul uh, alocat și dumneavoastră ați uh, cerut foarte adesea verificări. De cele mai multe ori, estimările mele au fost confirmate prin verificări. În orice caz, acum am încheiat votul și facem o scurtă pauză de natură tehnică. Proszę Państwa, z pewnym opóźnieniem przechodzimy do wymiany poglądów w sprawie budżetu Unii na rok 2015. Doamnelor și domnilor, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv uh, schimbul de opinii asupra bugetului 2015, uh, rezerva pentru criza agricolă. Știți foarte bine care este conținutul textului, Cunoașteți de asemenea decizia care a fost luată și anume că ni s-a propus un transfer bugetar de la agricultură. Și, după cum știți, există o adevărată criză în domeniul agriculturii, criză care i-a afectat pe fermieri însă aceasta pentru că există o criză politică internațională, nu pentru că ar fi o criză creată pe piața agricolă. În timp ce sectorul trece prin această criză și lucrurile nu se îmbunătățesc, mijloacele bugetare pentru agricultură ar trebui alocate doar agriculturii și nu altor domenii. Și nu e vorba aici de a avea o evaluare și tocmai de aceea această tematică reprezintă un interes deosebit. I-am invitat astăzi aici și pe reprezentanții Comisiei de Bugete, respectiv uh, președintele acestei comisii, bugete, căruia doresc să-i spun bun venit, Bun venit uh, în comisia noastră, domnule președinte al Comisiei de Bugete. Aș vrea de asemenea să spun bun venit și raportorului pentru bugetul 2014, uh, doamna Guardia Zabal, care se afla deja în sală încă dinainte. Bun venit la noi! Domnul Iar este raportorul la comisia noastră pentru bugetul 2015 și avem aici și reprezentanții ai DG Agri, respectiv directorul general, pe care vreau să-l felicit pentru noua sa responsabilitate. Vă mulțumim bineînțeles, și pentru cooperarea bună pe care am avut-o cu dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, dragi colegi, am să dau imediat cuvântul celor care s-au înscris pe listă. În primul rând, domnul Iar. Bine. Uh. Domnul Iar a analizat această temă și a redactat avizul. Da, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und ich möchte das äh, Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să am o intervenție de natură politică. Statele membre vor recupera o, se, o serie de sume din agricultură, însă au existat și întârzieri și vom vedea ce se va întâmpla cu acestea. Ar trebui să vedem, pe de altă parte, ce se va întâmpla la Comisia Agri. Pentru că noi am fost foarte atenți când am elaborat bugetul nostru, dar n-am uh, putut să ne gândim la diversele crize care au apărut între timp. Criza embargoului rusesc, de exemplu, ah, e vorba de crize care au fost uh, provocate de decizii politice pentru că nu putem spune că embargoul uh, rusesc uh, este din vina agricultorilor. Nu, noi acceptăm deciziile politice, însă acestea afectează fermierii și ar trebui să ne asigurăm că aceștia pot să supraviețuiască uh, consecințelor negative ale acestei crize. Putem fi de acord cu sancțiunile, însă trebuie să oferim și ajutoarele necesare agricultorilor, resursele financiare de care au nevoie. Noi am spus cu claritate că banii care trebuie rambursați din mai multe motive sunt bani care țin de agricultură și deci sunt ai fermierilor. Noi considerăm că acești bani, aceste sume ar trebui utilizate doar pentru a face față crizei. Și iată, șefii de state și guverne au alte proiecte, există, e adevărat, alte probleme în lumea întreagă, un lucru pe care îl înțeleg foarte bine, și ei au luat decizii foarte rapide dacă am văzut într-un fel cum arată bugetul agricultură ca o adevărată rezervă financiară. Și acesta este, de aici a apărut conflictul politic, se folosesc uh, bani din uh, rezerva agricolă pentru a uh, completa în diverse alte locuri. Sperăm ca Comisia pentru Control Bugetar să ne susțină și Comisia pentru Bugete am discutat uh, cu colegii, suntem pregătiți să uh, fim deschiși către un compromis uh, și sperăm să ajungem la un consens. În dezbaterile bugetare am negociat foarte rezonabil. Trebuie să se știe că sectorul agricol are un buget foarte, foarte redus, are o rezervă pentru situații de urgență foarte, foarte uh, redusă. Și probabil că știți că am discutat, uh, sunt mari probleme în sectorul uh, fructelor, legumelor, în sectorul laptelui și în sectorul uh, porcine în ultima vreme. Și trebuie să facem ceva în toate aceste sectoare pentru a le ajuta agricultorilor noștri. Acestea ar fi, aceasta ar fi perspectiva din punct de vedere al agriculturii și acum, sigur, experta de la buget poate să se refere la cifre în general. Președintele, vă mulțumim. Mai sunt și alte persoane care doresc să intervină. Președintele Comisiei pentru Bugete ar urma să primească cuvântul. Domnule președinte, aveți cuvântul. Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat în această dimineață. Eu am venit uh, cu raportorul general, doamna Gardia Sabal, raportor pe bugetul 2015. Iată, Comisia ne-a a trimis acest proiect rectificativ de buget pentru anul 2015 și a, pe 4 noiembrie am auzit poziția Comisiei la Comisia de Bugete, unde de altfel vă invitasem pe cei care sunteți membri ai Comisiei de Agricultură pentru a asista la întâlnirea noastră. La momentul acesta, Comisia de Bugete nu are o poziție definită, așa că am venit aici, alături de doamna Gardia Zabal, tocmai pentru a asculta punctul dumneavoastră de, de vedere. Însă, un lucru pe care trebuie să-l reamintim aici este că situația bugetară a Uniunii Europene este una îngrijorătoare. Îngrijorătoare pentru că diferența, decalajul între creditele de angajament și cele de, cele de plată sunt din ce în ce mai mari, iar um, restanțele la sfârșitul anului 2013 erau de 220 de miliarde. Știm că uh, CFM-ul 2014-2015 a generat uh, doar el un uh, extra de încă 52 de uh, milioane de restanțe. Iată, vine un moment în care ne ajung uh, facturile, sau ajung mai bine zis la biroul comisiei, și comisia nu este în stare să le plătească. Iată cum, la sfârșitul anului 2010, 5 miliarde au rămas neplătite, la sfârșitul anului 2011, 11 miliarde, în 2012, 16 miliarde și peste 23 de miliarde la sfârșitul anului 2013. Și iată, în ziua de astăzi ne aflăm la o sumă de aproape 30 de miliarde. Comisia care dorește să rezolve anumite urgențe, pentru că Uniunea Europeană a creat probleme pentru mai multe instanțe, pentru organizații neguvernamentare, laboratoare de cercetare, cei care se ocupă de misiuni umanitare, um, asociații teritoriale, diversi operatori, tineri, care beneficiază de burse Erasmus. În concluzie, afectează pe foarte mult, situația este îngrijorătoare și Comisia probabil că va trebui să plătească dobânzi foarte mari pentru aceste întârzieri. Iată de ce, în regim de urgență, Comisia a prezentat această scrisoare rectificativă și uh, țin cont aici de observațiile și comentariile pe care le-a făcut domnul Iar. Domnule președinte, vreau să vă spun că am venit aici în primul rând pentru a vă asculta pe dumneavoastră, pentru că concilierea asupra bugetului rectificativ pe 2014 și proiectul de buget pe 2015, concilierea deci începe în această după masă la orele 15. Este o conciliere care ar trebui să se termine uh, în noaptea dinspre 14 spre 15 noiembrie. În cadrul acestei concilieri se va ține cont probabil și de această scrisoare rectificativă pentru bugetul 2015. Deci, dacă vom ține cont de comentariile dumneavoastră, este important pentru noi, pentru că, după cum vă spuneam, Comisia de Bugete deocamdată nu are o poziție definită iar Fondul European de Garanții Agricole eh, dispune de anumite resurse rămase din care Comisia dorește să preia 448 milioane de euro. Mai sunt încă 17 milioane care ar putea fi adăugate la creditele pe 2015, însă e clar că rezerva de criză excepțională care a fost înființată pentru prima oară în 2014. Din banii rămași în cadrul financiar multianual, iată, pentru prima oară, acești bani nu au fost utilizați pentru a fi uh, dați înapoi agricultorilor, dar pentru că e vorba de anul 2015, vedem că s-a programat deja utilizarea acestor fonduri. Daunele care ar trebui acordate agricultorilor în urma embargoului rusesc fac parte din aceste fonduri și dacă ar apărea și alte crize, ne-am putea pune întrebarea ce surse de finanțare s-ar găsi. Comisia ne spune că oricum ar fi, ar găsi mijloacele necesare pentru a face față problemelor. Deci iată care este situația și a, asta pentru a vă spune cât de importante ni se par nouă observațiile și comentariile dumneavoastră. Noi am dorit ca îngrijorările dumneavoastră să se reflecte foarte bine în poziția noastră la conciliere. Și acum poate doamna raportor dorește să intervine și să adauge câte ceva, vă rog. da, doamna raportor, vă dau cuvântul. Da, mulțumesc. Așa cum spunea foarte bine președintele Comisiei de Bugete, noi am venit aici pentru a asculta poziția dumneavoastră. Știm că această scrisoare rectificativă a provocat multe temeri la Comisia de Agricultură și la Consiliu și iată cum chiar în această după masă începem primele întâlniri de negociere la conciliere pentru 2014 și pentru bugetul 2015 în care se include această scrisoare rectificativă pentru agricultură. Iată, doream să fim prezenți aici pentru a vedea ce se întâmplă în cadrul dezbaterii dumneavoastră. Să vedem și ce explicații ne va oferi Comisia, deși am avut o astfel de întâlnire ieri la Comisia de Bugete, unde Comisia și-a exprimat punctul de vedere, dar doream să să avem toate elementele necesare ale acestui puzzle, obiective, subiective, bineînțeles, pentru a avea o abordare cât mai eficientă și pentru a încerca să ajungem la un acord mulțumitor pentru toată lumea. Așa cum spunea foarte bine președintele Comisiei um, de Bugete, situația bugetară este una foarte complexă se spunea mai devreme că banii pentru agricultură sunt din ce în ce mai puțini și sunt din ce în ce mai multe probleme, pe de altă parte. Din păcate, asta este situația pentru întregul buget și nu este doar o problemă a agriculturii. Deși, în cazul acesta, iată, exemplul este cel dat de agricultură. Dar aceasta este o problemă generală pentru bugetul european, în special pentru plăți, care știți foarte bine că primim din ce în ce mai multe facturi pe care nu le putem plăti și, prin urmare, din ce în ce mai mulți oameni așteaptă să fie plătiți de Uniunea Europeană fără niciun rezultat. Deci am venit aici pentru a vă asculta și pentru a obține cele mai bune informații pentru o negociere care să fie favorabilă pentru toată lumea. Mulțumesc! Să obecność i jeszcze w takiej sytuacji, kiedy Mulțumesc. Apreciem foarte mult prezența dumneavoastră în reuniunea noastră de astăzi, uh, mai ales uh, având în vedere faptul că astăzi, după amiază, deja intrați în negocierile Uh, cu Consiliul, deci uh, apreciem timpul uh, pe care ni-l acordați. Începem acum cu coordonatorii și vreau să vă rog, va trebui să limităm timpul de intervenție și vă rog să încercați să fiți cât mai conciși. Domnul Des, știu că ați fost și dumneavoastră la Comisia pentru Bugete, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru bugete, pentru reprezentarea în ședința noastră de azi și mulțumesc pentru că am putut să luăm cuvântul la Comisia pentru bugete și de aceea astăzi pot să fiu foarte concis Ehm, eu mi-am prezentat poziția deja acolo, dar vreau totuși să mai spun un lucru încă o dată foarte clar. Europa a devenit mai mare, suntem 28 de state membre, ehm, membrii Comisiei pentru Agricultura au devenit, ehm, bun, bugetul a devenit mai mic, bugetul pentru agricultură și de aceea nu putem să ne permitem ca din acest buget mic să mai fie luați bani pentru alte scopuri. Și de aceea veniturile care vin din agricultură, să mă, gând, ne gând, mă gândesc la supra-taxa pentru lapte, așa numită supra și acești bani să fie folosiți pentru agricultură, pentru că trebuie să fie uh, foarte clar că aceste mijloace, nu, aceste fonduri nu ajung pentru uh, a combate sau pentru a face față unor crize foarte serioase. Deci, de aceea ar trebui să păstrăm acum fondurile pe care le avem, pentru ca în cazul în care apare o criză, măcar să putem să ajutăm într-o oarecare măsură agricultorii. Și mă bucur foarte mult că în Comisia pentru Bugete nimeni nu a ridicat vocea împotriva agricultorii. Am fost uh, impresionat de acest lucru și de aceea rog uh, Comisia pentru Bugete să ia o decizie și în interesul nostru, astfel încât să avem fondurile în cazul în care vom avea cu adevărat nevoie de ele pani domnul Thank you very much, Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că trebuie să intrăm în detalii acum, dar trebuie să recunosc că prima oară când am auzit câte facturi neplătite sunt la comisie, și e o cifră destul de ridicată, aș spune. Mă gândeam că dacă eu aș fi fost responsabil și aș fi văzut cum în fiecare an numărul facturilor crește din partea companiilor din întreaga Europa, m-aș fi gândit că ar fi trebuit să fac ceva mai devreme pentru a controla situația. Și pot să înțeleg, pentru că trebuie să fim sinceri până la capăt și o bună parte a acestui buget a fost destinată luptei împotriva virusului Ebola. Este o criză puternică și nu spun că banii n-ar trebui utilizați în acest sens. Însă eu vreau să știu dacă acești bani sunt necesari pentru o criză agricolă pentru la anul, de exemplu, dacă acești bani se vor întoarce la acea linie bugetară. Și atunci uh, membrii comisiei noastre ar trebui să pună această întrebare. Am putea fi de acord ca anul acesta să se facă o excepție, dar să primim asigurarea că dacă o vom cere și va fi necesar, vom primi acești bani înapoi. Și, pe de altă parte, banii care sunt uh, destinați agriculturii ar trebui folosiți doar în acest domeniu. Și cred că există alte mijloace prin care putem rezolva aceste probleme, putem coopera pentru a ajunge la un rezultat bun, dar cred că pentru asta trebuie să lucrăm împreună. Dar Comisia nu poate uh, continua în acest fel pentru că este o adevărată rușine, este de-a dreptul de neacceptat și uh, pentru Comisia noastră și pentru contribuabil de asemenea. Pan poseł Rodea. Yes, thank you, Chair. I understand. Domnul Roda. Da, înțeleg uh, problema așa cum au pus-o cei de la Comisia de Bugete. Ceea ce încearcă să ne spună Comisia este că s-a crescut bugetul, dar de fapt bugetul general a scăzut și uh, după aceea au luat bani din uh, taxele pentru lapte și banii aceia au fost folosiți pentru diverse alte nevoi. Și s-a folosit această uh, rezervă de criză, plafonul rămânând același. Deci, în termen real, utilizând aceste rezerve de crize, asta înseamnă practic că luăm bani de la fermieri. Deci ce face comisia? Comisia ia bani din veniturile care au venit din amenzi, din taxe și după aceea îi cheltuiește pentru alte obiective. Toată lumea știe și, așa cum a spus-o și domnul Nicholson, că trebuie să ne plătim facturile și ar uh, trebui, pe de altă parte, să luptăm împotriva virusului Ebola. Și știu că și agricultorii noștri sunt conștienți de acest lucru, dar nu e corect dacă doar ei trebuie să plătească această factură. Pe de altă parte, se spune că agricultorii n-ar avea nevoie de acești bani din fondul de criză dar aș menționa aici um, embargoul rusesc, creșterea prețurilor la lapte și asta uh, adăugând aici și eforturile pentru a căuta noi piețe de desfacerea produselor. Asta este de neacceptat, uh, propunerea care ne-a venit de la Comisie și Comisia noastră nu o poate accepta. Mulțumesc. Coordynatorów przechodzimy do zgłoszeń Bardzo prosiłbym, aby się mieścić. Bun, acum am auzit uh, coordonatorii și trecem la ceilalți eurodeputați care doresc să intervină. Vă rog să nu vorbiți mai mult de două minute. Doamna Herans Garcia. Sigur. Da, mulțumesc, domnule președinte. Avem aici această scrisoare uh, de buget rectificativ care cred că a trădat așteptările agricultorilor atunci când Comisia Europeană spunea în trecut că existau bani suficienți pentru a oferi daunele necesare fermierilor și cred că este de două ori nedrept față de ei pentru că acești agricultori au fost afectați în mod direct de embargo rusesc și au pierdut în unele cazuri 50% din valoarea producției sale și pe de altă parte aceste indemnizații trebuie plătite acum cu fonduri din agricultură, când s-a spus că fondurile existente nu vor fi reduse sau cele care erau gândite pentru agricultură în urma acestei crize politice. Și să ne gândim că embargoul rusesc este răspunsul față de o decizie politică a UE și nu are nimic de a face cu agricultura sectorul agriculturii și al creșterii animalelor suferă din cauza acestor probleme politice care nu au nimic de a face cu um, agricultura în sine. Și cred că ceea ce ni se propune aici nu are niciun fel de logică. Comisia știe foarte bine că trebuie finanțate aceste măsuri și spune că nu mai e nevoie de bani suplimentari, însă pe de altă parte propune o modificare la rubrica 2 care are consecințe clare negative pentru agricultori. Deci nu este o propunere rezonabilă. Și acum, pentru a trece la un nivel mai uh, general, din punct de vedere al procedurii legale, aceasta nu are un conținut foarte clar. Există articolul 22 al acordului interinstituțional în legătură cu disciplina bugetară din 2013, disciplina bugetară și bună gestiune financiară. Acest acord prevede că Comisia trebuie să trimită un proiect de transfer Parlamentului și Consiliului pentru măsurile care sunt necesare. Iată deci sumele care trebuie finanțate prin fondul de rezervă fac ca procedura stabilită să nu mai aibă niciun sens. Și un ultim comentariu. Se folosesc aceste fonduri pentru criză fără niciun sens, pentru că cu 85 de milioane nu se rezolvă nimic și, pe de altă parte, creează și un precedent periculos care pune în pericol procedurile utilizate la nivelul instituțional și Um, pune în pericol felul în care va funcționa aceste, aceste, vor funcționa aceste fonduri de criză pe viitor. Mulțumesc. Pokazuje nam czas wystąpień. Bardzo bym prosił, abyśmy przestrzegali czasu wystąpień. Bardzo proszę. Da, mulțumesc. Timpul de vorbire este uh, arătat pe ecrane și vă rog să respectați. Domnul Kalinowski. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, despăgubirile pentru producătorii de fructe și legume care sunt afectați de embargoul rusesc, e bine, acestea urmau, trebuiau inițial să fie finanțate din așa numita marjă. Acum însă, de fapt, se pare că rezerva pentru 2015 ar trebui să fie utilizată și uh, fondurile din această marjă merg altundeva. Rezultatul este că sectorul agricol uh, rămâne absolut neprotejat uh, anul viitor și foarte vulnerabil în fața oricărei crize, ceea ce ar putea să ducă la o situație și mai gravă decât cea în care ne aflăm acum. Vreau să vă reamintesc că în Polonia, în momentul de față, uh, 600 până la 7000 de tone de uh, mere de cea mai bună calitate trebuie să fie uh, ținute în depozite. Ele urmau să meargă pe piața rusească. Este o problemă care nu s-a soluționat uh, până acum. Uh, deci 600-700 de tone de mere uh, stau în depozite și problemele acestea se vor înăspri ceea ce ar putea să fie foarte problematic pentru întreaga Uniune Europeană. Ieri am uh, discutat despre fructele din Moldova. Sigur că e vorba de un procent foarte mic, o jumătate de tonă, probabil. Întrebarea mea către comisie, deci, este următoarea. Fondurile neutilizate, fondurile rămase, da? fondurile restante, 125 de milioane inițial, acestea ar trebui foarte repede să fie investite în programe care să scoată de pe piață aceste excedente de uh, fructe, pentru că dacă nu avem probleme foarte mari. Doamna Shire. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Pe mine mă bucură scrisoarea, sunt purtător de cuvânt Uh, pentru combaterea virusului Ebola. Bineînțeles că trebuie să facem ceva și să contribuim la această luptă. Am uh, văzut uh, scrisoarea care spune că finanțarea nu este suficientă. Firește că avem nevoie de o finanțare suficientă pentru toți agricultorii care suferă din cauza embargoului rusesc și care suferă din cauza prețului la lapte. Da, mă aștept la o solidaritate din partea UE și pentru Ebola, pe de altă parte. Și știu că domnul Nicholson a spus că nu avem niciun aviz aici, dar uh, am putea uh, să oferim uh, am putea să ne gândim la toate celelalte măsuri care costă sute de milioane de euro. Și uh, m-ar bucura, bucura foarte mult să există un proiect care să ne permită să folosim aceste fonduri. Mulțumesc. Canieta. Uh, thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt din Letonia. Letonia este o țară în care sectorul lactate este puternic influențat de embargoul rusesc. Până în acest moment nu am primit aproape nimic drept compensații, cu excepția plăților făcute de guvernul nostru și cu excepția unor fonduri eh, private. Prețurile la lapte au scăzut eh, puternic, pierdem aproximativ 30% din eh, volumul de producție și tocmai de aceea consider că este complet injust ca pentru decizii politice care sunt importante pentru întreaga Uniune, nu doar pentru comunitatea agricolă, comunitatea agricolă este cea care plătește factura. Nu vorbim doar de plata acestei supertaxe la lapte, uh, care este distribuită către alte linii bugetare. Înțeleg importanța luptei împotriva virusului Ebola și înțeleg și nevoile umanitare. Dar toate acestea trebuie rezolvate cu solidaritate. Banii trebuie să fie găsiți și în alte linii bugetare, nu doar uh, exclusiv în bugetul pentru agricultură. Și sper uh, că cei responsabili de finanțe, care se uită cel mai des pe cifre, pe cifrele care intră și care ies, o să vadă că în spatele acestor cifre se ascund comunități întregi și că toată agricultura este uh, amenințată, este periclitată de această reacție întârziată pentru uh, păstrarea rezervelor de legume și de lapte și de carne. Mulțumesc! Dziękuję. Pani poseł Ribeiro. Doamna Beiro. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Această, am văzut această scrisoare rectificativă. Comisarul Cioloș a spus că uh, Uh, o să facă totul pentru a evita apelarea la această rezervă de criză. Este o situație injustă, pentru că aici vorbim despre o uh, disciplină financiară care are influență asupra plăților directe și uh, punem la îndoială și încrederea agricultorilor. În al doilea rând, dacă mai avem vreo criză, agricultorii noștri nu vor mai fi protejați. Care vor fi resursele pe care le vom putea utiliza pentru a face față nevoilor dacă apare o nouă criză, spre exemplu, legată de uh, creșterea animalelor? În al treilea rând, utilizarea rezervelor de criză înseamnă că agricultorii sunt penalizați de două ori. Deja sunt penalizați de embargoul rus și de consecințele sale, dar acum vor fi penalizați și din cauza disciplinei financiare impozitare care li se aplică cu această rezervă. Deci, este de neacceptat și, de altfel, embargoul rus a avut un uh, este o problemă de regim politic, nu agricol. În al patrulea rând, această rezervă de criză ne va permite uh, să finanțăm uh, problemele create de embargoul rus. Și ceea ce se întâmplă în acest moment uh, este că rezerva de criză finanțează practic politicele Uniunii Europene diferite de uh, politica agricolă. În al cincilea rând, ce se va întâmpla pe viitor cu embargoul rus? Pentru că e clar că el va continua. Nu, Uh, vorbim aici de solidaritatea care este importantă pentru strategia 2020 sau pentru lupta împotriva Ebola, dar aici uh, mi se pare că este un prejudiciu adus agricultorilor care este extrem de periculos. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Cosmiuc. Sancțiunile rusești, această blocadă în fața exporturilor noastre agricole sunt o decizie politică. Această decizie politică este una pe care, sigur, cu care ne confruntăm, dar, uh, în primul rând, sunt afectați agricultorii europeni și Uniunea Europeană trebuie să își arate solidaritatea, trebuie să ofere susținere financiară pentru a um, despăgubim măcar parțial uh, agricultorii care suferă de pe urma acestui embargo. Și în această situație se sugerează uh, folosirea fondurilor din rezerva agricolă pentru anul viitor. Mie mi se pare că aceasta este o propunere, o decizie absolut irresponsabilă. Justificarea Comisiei este următoarea. Uh, ea spune că Fondurile prevăzute pentru despăgubiri uh, pentru anul acesta nu au fost uh, suficient uh, utilizate, nu au fost epuizate Bun, nu au fost epuizate, însă adevărul este că aceste fonduri de despăgubire uh, pot să ajungă doar la o grupă foarte mică de uh, agricultori, pentru că sunt foarte multe cerințe privind utilizarea lor. Deci a, fructele și legumele trebuie să fie utilizate în scopuri caritabile, de exemplu. Dar, în, dar embargoul este o situație cu totul diferită. Cu toții suferim, um, prețurile uh, vor, uh, se vor prăbuși. În, uh, în Polonia prețul a scăzut la 30-40%. Uh, cu 30-40% față de anul trecut. Uh, deci pierderile sunt foarte, foarte mari și măcar o parte din pierderile suferite de agricultorii noștri trebuie să fie uh, acoperite. Pentru aceasta este prevăzută rezerva de urgență și mi se pare că propunerea Comisiei este absolut irresponsabilă. Domnul De Castro. Presidente, ne approfitto de la prezența del președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Profit de prezența printre noi a colegilor de la Comisia pentru Bugete pentru că, așa cum au spus uh, și alți colegi, așa cum am și scris în scrisoarea pe care am adresat-o domnului Juncker și așa cum am spus și dumneavoastră ieri, problema nu este utilizarea fondurilor rămase și necheltuite. Pentru că asta am făcut întotdeauna, asta e deja o tradiție. În fiecare an, fondurile necheltuite din bugetul agricol sunt utilizați pentru alte scopuri. Am plătit, spre exemplu, pentru banda largă din aceste fonduri. Deci în fiecare an se întâmplă asta, dar diferența de data asta este că stabilim un, un precedent periculos menționat de colegi. Facem ceva complet nou. Uh, nu avem rezerve, nu avem un fond de rezervă, nu există nimic în acest fond și am tăiat deja 450 de milioane de euro din bugetul pe 2015 și vom lua acești bani direct din buzunarele agricultorilor în ciuda faptului că facem reduceri și pe pilonul întâi. Deci acesta este un lucru de neacceptat, pentru că am spus și nu odată că se folosește pacul ca un fel de automate uh, cash. Uh, și se iau bani de aici pentru a se pune în alte linii bugetare pentru că Europa nu mai are bani. Și asta, cum spuneam, este un precedent periculos. Și vreau să solicit Comisiei pentru Bugete să găsească o soluție care să rezolve această neînțelegere și să nu creeze acest precedent. Ja, dank u wel, voorzitter. En eh, Domnul Reutema. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă alătur și eu uh, a ceea ce s-a spus. Uh, mă îngrijorează scrisoarea 1 propusă de comisie din două motive. În primul rând, nu există buget în bugetul agricol pentru cheltuieli neprevăzute și, în al doilea rând, Avem doar 88 de milioane din cele 430 și ceva rămase. Uh, și în 2015 nici măcar n-a început încă. Nu știm ce se va întâmpla, nu știm care vor fi alte probleme uh, geopolitice, cum rămânem cu bolile, cum ar fi uh, pesta porcină, care deja se apropie de granițele noastre. Uh, înainte, în 2001, am avut febra aftoasă. Uh, și uh, asta a dus la pierderi de 8 milioane de lire pentru Regatul Unit. Deci vă puteți imagina care este impactul acestor epidemii. Apoi, uh, supertaxa pe lapte s-au plătit uh, sume record de către agricultori și acest lucru este șocant, având în vedere că ne apropiem de abolirea cotelor la lapte, pentru că acum jumătate de ani uh, Comisia a promis o aterizare lină pentru acești producători, dar vedem că nu este așa. Ar trebui, deci, să se adapteze uh, această taxă și banii ar trebui să revină la uh, agricultori uh, drept compensație pentru embargoul rus. Deci ar trebui ca această supertaxă la lapte să fie modificată. Muchas gracias, señor presidente. Doamna Aguilera, mulțumesc, domnule președinte. Eu mi-aș fi dorit să ascult și comisia în cadrul acestei dezbateri. și salut faptul că raportorul principal și președintele Comisiei de Bugete se află astăzi aici cu noi și ne-au prezentat uh, comentariile lor, însă mi-aș fi dorit ca și Comisia și DG Agri să fie și ei prezenți, pentru că altfel am da poate impresia că este o problemă a Parlamentului, când de fapt este o problemă a celor trei instituții. Iată dezbaterea pe care o avem astăzi. Nu știu dacă vom avea o astfel de poziție a Comisiei la sfârșitul dezbaterii, dar aș fi dorit să o avem, pentru că mi-aduc aminte cum comisarul Cioloș și-a luat angajamentul și ne spunea că vor exista fonduri diferite de această rezervă de criză. Așa că, iată, acum primim această scrisoare rectificativă cu care nu sunt deloc de acord și va fi foarte greu să o explicăm cetățenilor noștri pentru că există din ce în ce mai puține fonduri pentru agricultură. Așa că, iată, există această problemă, o înțeleg, așa cum a explicat-o și președintele Comisiei de Bugete, există un decalaj foarte mare între angajamente și credite de plată și uh, probabil că comisia va trebui să plătească dobânzi foarte mari, dar tocmai asta fac și statele membre. Statul meu, Spania, de exemplu, trebuie să plătească dobânzi foarte mari pentru ce n-a plătit până acum. Dar eu cred că ar trebui să ne îndreptăm privirile spre Consiliu, pentru că de acolo trebuie să ne vină un răspuns. Iată, E o dezbatere de care avem nevoie, în care să fie și Comisia, și Consiliul, și ei trebuie să dezbată, nu numai noi, și nu sunt de acord cu utilizarea acestor fonduri de criză. Așa cum s-a spus aici, creează un precedent negativ și e foarte greu să explicăm o astfel de soluție agricultorilor. Și dacă Comisia nu plătește facturile, cum se vor da înapoi toți acești bani? Mulțumesc! Jeszcze raz proszę o przestrzeganie czasu. Pan poseł Kar... Mulțumesc. Vă rog încă o dată să respectați timpul de intervenție. Domnul Carti. Can I just... Mulțumesc, domnule președinte. Profit de ocazie pentru a-i uh, uh ura binevenit uh, lui Marcus Versus, uh, care este aici uh, numele Parlamentului Irlandez. Nu vreau să repet ceea ce uh, au spus alții, dar cred că este corect să spunem că această rezervă de criză există pentru un motiv. Anul acesta nimeni nu ar fi putut uh, prevedea uh, embargoul rusesc și implicațiile acestuia. Și uh, pentru că decizia s-a luat fără niciun fel de părere din partea comuni comunității agricole. Ieri am vorbit despre comunitatea fermierilor de lactate. Știm că există multe provocări provocări cu care foarte probabil ne vom confrunta în anul viitor. Și această rezervă este, există tocmai pentru a ne asigura că există o plasă de siguranță pentru acești uh, fermieri. Și, uh, într-adevăr, uh, Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol în eradicarea virusului Ebola și uh, trebuie să facem parte din uh, efortul internațional, dar așa cum au spus și alții, nu e treaba fermierilor să achite toată nota. Uh, mulți ar spune că um, Uniunea Europeană nu face suficient pentru milioanele de africani care mor de boli tratabile. Eu uh, cred că este o mișcare greșită și un precedent greșit de stabilit, nu doar pentru agricultori, ci și pentru comunitățile locale care depind de acești agricultori. Dziękuję pan poseł Hazakamp. Pani poseł, pani poseł Hazakamp. Doamna Hazakamp. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Rezerva de criză pentru agricultură, din punctul nostru de vedere, nu este suficientă și nu ar trebui să fie doar pentru a ajuta agricultorii care trec prin momente dificile. Noi susținem bunăstarea animalelor și uh, sectorul agricol este din ce în ce mai industrializat, iar pentru Uh, agricultorii individuali, uh, poate mai există o mână de ajutor, dar nu și pentru animale. Și uh, acest sector este responsabil pentru multe alte crize, cum ar fi criza schimbărilor climatice și endemiile de boli. Evident că trebuie să plătim efectele acestor crize, dar întreaga societate plătește efectele. Și cred că cei care au uh, cauzat criza ar trebui să contribuie și la costurile generate de această criză. Tocmai de aceea nu cred că acești bani ar trebui să fie puși deoparte exclusiv pentru sectorul agricol, ci ar trebui să fie utilizați și în interes general. Cred că este mai bine să folosim aceste fonduri astfel încât să avem un fel de uh, sistem natural de reciclare în agricultură, adică agricultorii să nu mai fie dependenți de subvenții. Vrem o reciclare a legumelor și cred că acest lucru ar ajuta mult la economii, la economii și asta ar uh, pune capăt crizelor care apar în uh, Agricultura. Colegom, którzy tak stanowczo Domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care uh, militează atât de uh, hotărât pentru uh, bugetul pentru agricultură. Eu cred că comisia noastră trebuie să ia o poziție clar negativă față de această propunere a comisiei, care este una scandaloasă Comisia se comportă de parcă nu ar fi conștientă de cât de gravă este situația agricultorilor, ca și cum nu ar ști care sunt consecințele embargoului rusesc. 500 de miliarde de euro este valoarea produselor 50 de miliarde, se corectează orbitorul, ne-au uh, bani pe care i-am pierdut uh, din cauza imposibilității de a exporta și trebuie să oferim o susținere uh, care să se ridice la înălțimea așteptărilor agricultorilor. Comisia a propus 300 de milioane de euro care sunt repartizate în așa fel încât nu pot fi folosite de agricultură. Polonia este țara care e probabil cel mai puternic afectată de această criză, lăsând la parte țările baltice și Finlanda. Uh, Uh, Polonia n-a văzut niciun euro din aceste ajutoare. Situația uh, nu este sustenabilă și de aceea vă spun că mi se pare că e scandalos să nu punem la dispoziția în, ajutorul agricultorilor această rezervă. Deci o situație mai grea decât atât nici nu poate să aibă loc, decât eventual un război. Deci ce, ce vom face atunci? Rusia uh, ne sfidează în momentul de față și ar trebui să transmitem un semnal foarte clar și foarte ferm. Dacă am reușit să ne ajutăm agricultorii, atunci poate data viitoare nu s-ar mai impune un astfel de embargo. Pentru că dacă nu, Rusia își va îndeplini obiectivele politice prin acest embargo, pentru că noi nu suntem uh, în stare sau Comisia nu dorește să ajute într-adevăr agricultorii. Deci, vă rog, nu vă atingeți de banii din rezerva pentru situații de criză. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Ferran. Oui. Monsieur le... Domnule președinte al Comisiei pentru Bugete, vă mulțumim că ați venit uh, astăzi printre noi, dar ar fi trebuit să vă gândiți înainte. Ați dorit o extindere a Europei la 28 de state și astăzi plătim consecințele. Ieri uh, ni s-a impus uh, forțat susținerea agriculturii din Moldova eu cred că, până la urmă, dacă vedeți, uh, mergem din criză în criză și, din păcate, nu suntem scutiți de vești proaste. Acum vorbim despre embargoul rus, care a arătat limitele mecanismelor de gestionare a, crizelor la nivel european. Am pierdut un miliard de euro din uh, cauza um, acestui embargo și uh, presiunea Uh, presiunea care s-a făcut pentru uh, a stabili tratate de liber schimb cu Canada și cu Statele Unite în special anunță foarte multe crize pe viitor și atunci am o întrebare. Cum poate Uniunea Europeană să facă față, astfel, uh, având în vedere că acum nu mai avem banii necesari pentru a face față efectelor dramatice ale embargoului rus? Toată lumea știe că este dificil să gestioneze această situație acum și uh, sensul unei politici agricole este să eviți crizele cele mai grave prin politici adecvate. Uh, să ne gândim la o soluție care să constea exclusiv în această rezervă de criză, care întotdeauna va fi prea mică, mie mi se pare un act de sinucidere. Și uh, cred că statele membre ar trebui să poată să decidă în mod suveran ce să facă cu banii lor. Mulțumesc! Obrigado, Sr. Domnul Melo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aceasta este uh, o problemă pe care ar trebui să o discutăm mai des. Am tot vorbit despre solidaritate. Uh, întotdeauna, nu putem face, uh, întotdeauna putem face abstracție de fondurile pe care nu le avem. Uh, avem uh, aici o factură de 350 de miliarde de euro cu um, măsuri care au fost luate deja pentru fructele, legume, lapte, toate datorate embargoului rus. Și acestea, aceste pierderi trebuie să fie plătite din uh, rezervă. Dar acum uh, vorbim despre o reducere de 1,3 Uh, pentru agricultori și aș vrea să adaug și faptul că nimeni nu este împotriva solidarității. Uh, e evident că ebola este o prioritate. O prioritate pentru Europa și pentru toată lumea, pentru că vorbim despre ființe umane în Europa, în Africa și pe alte continente, dar uh, Uh, sunt eforturi care trebuie să fie făcute de state și nu doar de agricultori. Autonomia alimentară este una din cele mai mari reușite ale Europei după cel de-al doilea război mondial și această autonomie, această securitate alimentară nu poate să fie pusă la îndoială. Și prin acest precedent nu știm ce se va întâmpla în acest sector pe viitor. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, uh, domnule președinte, spune domnul Danton. Aș vrea să uh, îi reamintesc colegului de la bugete două lucruri. Propunerea inițială de buget uh, a Comisiei prevedea o rezervă de criză care era în afara bugetului agricol și care era mai mare decât uh, cea care a fost obținută în cele din urmă. Consiliul European a reintegrat această rezervă de criză în bugetul agricol și în același timp a și scăzut suma. Și în discuția de la tripartită pe care o avea, veți avea, trebuie să reamintiți Consiliului care sunt responsabilitățile, pentru că s-a spus foarte clar atunci când s-a definit rezerva de criză că vorbim despre gestionarea unei crize de origine agricolă. Și aici suntem într-o criză care este de origine diplomatică. Ultimul lucru care s-a spus este că agricultorii vor plăti de două ori, pentru că dacă rezerva de criză trebuie să fie crescută, asta se va întâmpla din bugetul pe primul pilon și atunci agricultorii care beneficiază de ajutoare de pe pilonul 1 vor avea ajutoare mai mici anul viitor. Dziękuję pani poseł Moi. Pani poseł Moi. Mulțumesc, doamna Moi grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am scris deja comisiei și aș vrea să știu dacă există sau nu posibilitatea ca în școlile noastre să fie distribuite aceste tipuri de produse, fie că vorbim despre legume, fie că vorbim despre lactate, acele tipuri de produse care sunt afectate de embargoul rus. Deci toate acestea ar putea fi distribuite în, în școli. Uh, în buget nu avem uh, nimic legat de convertirea fermelor la uh, crearea de biodiversitate. Cred că ar trebui eh, să avem o prioritate în această biodiversitate. Vă mulțumesc. O să ascultăm și reprezentantul eh, comisiei, dar eh, întâi pe domnul Rope. Mulțumesc. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja, dar am câteva idei pe care vreau să vi le împărtășesc. Că da. În primul rând, este de neînțeles când vedem uh, că apare o asemenea propunere, având în vedere că sunt subiecte despre care discutăm de multă vreme și nu au fost rezolvate. Și acum avem o propunere complet nouă. Deci mie mi se pare uh, o rușine faptul că comisarul Cioloș, care a venit în Lituania acum câteva luni, a promis agricultorilor că aceste probleme vor fi rezolvate. Problemele legate de embargoul rusesc vor fi rezolvate, pesta porcină va fi rezolvată și se va oferi sprijin. Dar ceea ce văd acum este că nu s-au luat toate aceste decizii și vedem că apar noi propuneri și aceste propuneri uh, îi enervează și mai tare pe fermieri, pe agricultori. Și vreau să spun că săptămâna viitoare va exista o convenție a producătorilor de lapte uh, Negi mes lauksim kada pradės vežti. Și dacă nu se iau măsuri, cred că opiniile lor ar putea deveni chiar extreme. Chiar vrem ca agricultorii să vină din nou la Bruxelles și să toarne lapte pe străzi. De ce uh, creăm noi probleme fără să încercăm să le rezolvăm pe cele vechi? În ceea ce privește embargoul rusesc, de pe urma căruia statele Baltice și Finlanda au avut cel mai mult de suferit, nu s-a luat nicio decizie, agricultorii se simt pierduți, habar n-au ce să facă și, ca urmare, statele Baltice și Polonia, care sunt afectate și de pesta porcină, uh, se trezesc că nu știu ce să facă, nu știu dacă ar trebui să producă carne sau lapte și nu primesc răspuns la întrebările pe care le au. Mai mult, în ceea ce privește plățile directe către statele baltice, acestea sunt printre cele mai mici și mie mi se pare o discriminare. Pentru că nu există nicio posibilitate și din cauza crizei economice, așa încât vreau să vă atrag atenția asupra tuturor acestor lucruri, pentru că deja am oferit toate explicațiile necesare, acum avem nevoie de măsuri concrete. Bardzo dziękuję. Poprosimy o zabranie głosu przedstawiciela Komisji pan director Heisler z DG Agri. Mulțumesc, domnul Heisler de la DG Agri din partea comisiei, iar acum cuvântul pentru a putea interveni în dezbatere. Uh. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. S-au pus multe întrebări și o să încerc să răspund la majoritatea lor. Ca punct introductiv, aș dori să explic logica propunerii Comisiei. A existat o scrisoare de modificare în iunie 2014, dacă vă amintiți, un proiect rectificativ de buget și de atunci s-au schimbat unele lucruri. Primul lucru care s-a schimbat, și cred că acesta este cheia dezbaterii pe care o aveți astăzi aici, este că plafonul de plăți stabilit de statele membre este foarte mic. Este chiar prea mic. Deci, cu alte cuvinte, așa cum au spus și câțiva deputați în această dimineață, Comisia nu poate să-și plătească facturile la timp. Deci ne găsim într-o situație în care nu avem suficienți bani la buget pentru a ne respecta angajamentele. Nu putem să plătim facturile. Ați vorbit despre Ebola, Ați vorbit despre Erasmus, ați vorbit despre alte lucruri pe care nu le vom putea plăti. Și în acest context, Comisia a promus o uh, scrisoare de modificare care este foarte uh, restrictivă, care încearcă să folosească toate resursele, toate rezervele, toate posibilitățile pe care le dă bugetul pentru a găsi sume suplimentare, tocmai pentru a ne onora angajamentele cele mai dificile pe care ni le-am asumat. Mai este un element care s-a schimbat din iunie și până acum, și anume creșterea veniturilor uh, uh, desemnate. Ați menționat deja corecțiile financiare ale statelor membre și supertaxa pe lapte. Uh, Uh, toate aceste fonduri rămân în capitolul 2. E important de spus acest lucru. Nu pot fi transferate în alte parte. Sunt uh, uh, venituri țintite care trebuie să rămână în capitolul 2, care trebuie să rămână în bugetul PAC. Dar ceea ce a făcut Comisia, pentru că are aceste sume suplimentare, a fost să utilizeze aceste sume pentru a oferi mijloace altor capitole bugetare, cei 448 de milioane menționați, să plătim facturile pe care chiar trebuie să le plătim și să plătim și pentru Ebola, spre exemplu. Asta se întâmplă astăzi. Da, avem embargoul rusesc, avem fonduri pentru embargoul rusesc, interpretarea Comisiei este că rezerva de criză este într-adevăr și poate fi utilizată atunci când apare o criză. Cred că nimeni nu pune la îndoială ideea că sectorul agricol trece printr-o criză acum și asta am propus noi prin această uh, scrisoare de modificare. Asta nu înseamnă că am cheltuit uh, fondul de criză, pentru că acest lucru se va face doar după execuția bugetară și la începutul anului 2015. Și atunci va trebui să reanalizăm bugetul, să vedem dacă mai avem uh, loc suplimentar și dacă da, atunci reducem presiunea asupra utilizării fondului de rezervă, dacă nu, atunci va trebui să folosim fondul de rezervă Uh, vom vedea dacă banii bugetați pentru diverse măsuri au fost uh, folosiți. Uh, avem 125 de milioane în buget pentru fructe și legume și vom cheltui doar 37 de milioane și atunci s-ar putea să se întâmple la fel și cu alte măsuri. Există și ideea că am cheltuit aproape tot din fondul de rezervă nu este corect în uh, uh, procedura de conciliere, autoritatea bugetară, Parlamentul și Consiliul vor lua o decizie în acest sens. Cred că ceea ce este important de spus acum, tocmai pentru a transmite mesajul că n-ar trebui să dramatizăm prea tare situația din agricultură și situația bugetului, pentru că mulți dintre noi au făcut asta astăzi. Tocmai, uh, dar situația facturilor neplătite este dramatică, într-adevăr, dar nu este atât de dramatică în sectorul agricol în acest moment. Uh, disciplina financiară pentru 2014 875 de milioane de euro vor fi uh, redirecționați către agricultori începând cu 1 decembrie în acest an. Deci, pentru moment, situația pare destul de bună. N-ar trebui să transmitem către sectorul agricol mesajul că situația este dramatică și că plățile directe vor fi tăiate. Un al doilea mesaj care este important de știut este că disciplina financiară pentru 2015 arată că um, ultima dată posibilă pentru stabilirea ei este 1 decembrie și va fi limitată pentru sumele care uh, există în acest moment în uh, fondul de rezervă. Deci nu există Uh, riscul unei scăderi suplimentare a fondului de rezervă în 2015 din cauza crizei sau din alte motive. Pentru a răspunde la o parte din întrebările care au fost adresate într-un mod mai specific, cred că prima și cea mai importantă este că, da, Comisia a reacționat imediat după impunerea embargoului rusesc. Și am spus că nu se poate să fii mai rapid, având în vedere că embargoul a fost impus la 1 august și la jumătatea lui august deja luasem uh, măsuri. Uh, am luat măsuri, am avut un efect stabilizator asupra pieței și n-ar trebui să subestimăm acest lucru. Analizăm cu atenție situația din statele Baltice și din Polonia și din Finlanda și din orice alt stat membru care a fost lovit de criză. Și de îndată ce se îndeplinesc criteriile și de îndată ce uh, situația o justifică, Comisia va acționa rapid și va lua măsuri. Apoi, uh, s-a vorbit despre Ebola. Într-adevăr, este o situație în care Uniunea Europeană ca întreg n-ar putea reacționa la o criză precum cea uh, determinată de Ebola, pentru că n-am fost dispuși să punem uh, deoparte bani la buget. Și cred că riscul ar fi să ne pierdem credibilitatea la nivel de instituții europene. Uh, ar mai fost o întrebare legată de fonduri utilizate pentru biodiversitate, dar mă tem că va trebui să răspund în scris pentru că nu am cifrele necesare cu mine. Mulțumesc. Nu. Mulțumesc. Da, a fost o voce mai generală a Comisiei și nu una cu o notă agricolă, dar înțelegem sigur situația dumneavoastră. Domnul Arsui? Uh, știu că trebuie să ne părăsiți în curând, de aceea vă dau acum încă o dată cuvântul și puteți să comentați toate cele spuse. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că va trebui să părăsesc sala, dar trebuie să pregătim concilierea și când spun trebuie să pregătim, vreau să zic că trebuie să uh, ne gândim la ultimele detalii pentru această conciliere care începe astăzi la orele 3 după masă. Îmi pare bine că am auzit comentariile colegilor în legătură cu această scrisoare asupra bugetului rectificativ. Ați înțeles foarte bine că, de fapt, aici e vorba de o adevărată dificultate și contradicție în același timp, pentru că autoritatea bugetară are două brațe, Consiliul și Parlamentul. Și e foarte ușor să ții angajamente de tot felul. Și foarte greu să mobilizezi resursele financiare necesare pentru a asigura după aceea plățile. Primul act politic este cel al angajamentului și dacă Comisia de Bugete ar avea un mesaj uh, de împărtășit cu dumneavoastră, ar fi acela de a avea mai mare grijă pentru a asigura o coerență crescută între angajamente și credite de plată. Pentru că altfel ajungem la probleme și creăm dificultăți pentru o serie de operatori care așteaptă resursele din fondurile europene. Am ascultat toate punctele de vedere și, până la urmă, adevărata problemă e să știm cum vom putea face față crizei în anii viitori și, în special, uh, ținând cont de faptul că există riscuri pentru a trece prin alte crize, dacă putem utiliza mijloacele uh, prevăzute prin această rezervă de criză, deci să vedem ce se va întâmpla în cazul în care ne vom confrunta cu alte crize. Comisia ne asigură că, indiferent ce se va întâmpla, va găsi mijloacele necesare. Nu știm dacă să o credem, dar deocamdată resursele sunt destul de limitate în ceea ce privește creditele de plată. Acolo avem problema. Și aici așteptăm din partea Consiliului o atitudine mai rezonabilă. Avem o serie de proiecte de buget rectificativ pe 2014 și în 2014 se pare că am avut un surplus destul de mare pentru că amenziile date de Comisie și de Curtea de Justiție Europeană au dus la o resursă suplimentară de 5 miliarde. Problema care se pune este dacă aceste 5 miliarde trebuie să se întoarcă la statele membre sau trebuie să rămână în mâinile Comisiei pentru ca aceasta să plătească facturile neplătite până acum. Noi ne dorim, și acesta este o temă importantă a concilierii, să rezolvăm această situație sau cel puțin acele elemente care sunt mai urgente dorim să stabilizăm sumele neplătite și să avem măcar câteva resurse pentru a face față situațiilor cele mai urgente și grave. Iată care este situația în ziua de astăzi. Cred că, pe de altă parte, și Consiliul trebuie să dea dovadă de coerență, pentru că i-am auzit pe mai mulți miniștri de agricultură care a, spuneau ceea ce am auzit și în această dimineață, respectiv eu unul am fost ales uh, într-o circumscripție care depinde foarte mult de agricultură și pot să vă spun că uh, sunt doar membru supleant la Comisia de Agricultură. Iată ce aveam de spus. Dumneavoastră veți vedea cât de mare este responsabilitatea celor care se vor duce la conciliere. Pentru că procedura, așa cum a fost definită de Tratatul de la Lisabona, face ca noi să ne asumăm responsabilitatea concilierii 100%. Și Iată, în această scrisoare rectificativă există aceste elemente importante pentru conciliere și nu există nici măcar posibilitatea de a reveni la Parlament pentru o validare a rezultatului. Iată de ce sunt atât de stresat în această dimineață și așteptam cu foarte mare atenție comentariile dumneavoastră. Și vă reamintesc de altfel, Comisia de Bugete încă nu are o poziție definitivă. Credem că Problema este una de natură globală și această scrisoare rectificativă este de fapt expresia tuturor contradicțiilor noastre, și anume a dificultăților de a găsi mijloacele necesare față de angajamentele pe care le-am luat. Pentru că angajamentele le-am luat, dar nu avem creditele suficiente pentru a le acoperi. Consiliul va trebui, deci, să facă eforturi să găsească un răspuns pentru această contradicție. Rămânem încrezători în continuare și vă mulțumim pentru timpul pe care ni l-ați rezervat în această dimineață. Vă mulțumim, domnule președinte. Dorește raportoarea pentru buget să ia cuvântul? Nu? Văd că nu doriți. Bine, atunci, domnul Iar. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc pentru participare și în al doilea rând, se spune întotdeauna că în fiecare știre proastă este și o veste bună și vestea bună este că deficitele uh, execuției bugetare au devenit foarte vizibile acum și deci rugămintea este, vă rog, scrieți în document că statele membre trebuie să își plătească contribuțiile restante. Mi se pare absolut inacceptabil că sunt uh, state membre care nu își uh, Uh, plătesc uh, contribuțiile. În Germania, dacă s ar întâmpla așa ceva, lumea ar fi dat afară. Văd că în Europa merge. Deci, cred că acest lucru creează foarte multe probleme, pur și simplu pentru că statele nu își plătesc uh, contribuțiile restante. Pe de altă parte, sigur că vin cu mari idei politice și vrem să salvăm lumea și asta cu banii europeni. Dar mi se pare absolut uh, inacceptabil. Deci, totuși, uh, vedeți o veste bună în această veste proastă. E clar că trebuie să rediscutăm sistemul. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Da, toate aceste argumente ar trebui să fie expuse și în plen, pentru că au o, uh, o natură generală și sunt foarte importante. Știți că deja uh, Uh, s-a discutat uh, și s-a elaborat uh, de către grupurile politice o scrisoare în acest sens, care este trimisă astăzi către Comisia pentru Bugete și care cuprinde toate elementele care au fost prezentate în dezbaterea de astăzi. Ar trebui, într-adevăr, să ne gândim la situația agricultorilor și la ce ar spune ei în momentul de față. Doar 5% dintre aceștia sunt um, sub 35 de ani și dacă ne gândim la acest lucru, dacă ne gândim că pe viitor bugetul uh, agricol este cu 30 de miliarde mai uh, uh, mic decât înainte, atunci ne dăm seama cât de dificilă dificil este situația. Și sigur că, în primul rând, trebuie să putem utiliza fondurile care sunt înscrise deja în buget. Doar apoi poate fi uh, um, vorba despre rezervă, dar rezerva trebuie să le revină agricultorilor. Deci, în primul rând, trebuie utilizate fondurile din um, buget, dar uh, comisia dorește să întoarcă lucrurile pe dos și să folosească rezerva. Se trimite o astfel de scrisoare, după cum am spus. Domnule Des, vă rog, dar foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra unei alte probleme legate de buget. Și anume, văd un raport, am un raport referitor la uh, activitatea anuală a Comisiei și Comisia ne atrage deja atenția că anul viitor, în aplicarea PAC, vor fi mari probleme pentru că sunt state membre în care politica, reforma politicii agricole comune nu poate fi pusă în aplicare în, monta, în forma sa actuală și că uh, vor trebui restituite și mai, mari, uh, fond, și mai mari sume de bani, pentru că sunt probleme. Să vă zic doar câteva exemple. Um, riscul foarte mare ca la pilonul al doilea să fie o rată foarte mare de eroare, sistemul echivalării să fie importat, uh, sistemele statelor membre nu au fost încă verificate, nu au fost auditate, riscul care este pus, riscul care, pe care îl presupune, presupune procesul de selecție al tipurilor de parcele agricole care sunt eligibile pentru plăți. Deci în niște probleme care deja sunt prevăzute pentru anul viitor și pe care nu trebuie să le uităm. Președintele, mulțumesc, domnule Des. Da, nu ne-ați uh, pus într-o dispoziție mai bună cu aceste informații, dar totuși vă, vă mulțumesc că ne-ați uh, adus la cunoștință aceste informații. Domnul Nicholson. Mr. Des has raised an extremely interesting... Da, mulțumesc. Este o situație excepțională în ceea ce privește ecologizarea. Eu am vorbit în numele celor din zona mea, fermierii, sunt cei care trebuie să interpreteze reforma PAC și ei nu primesc informația necesară de la Bruxelles pentru a putea implementa această reformă și să li se spună cum să o implementeze. Și dacă își asumă riscul până la urmă să o implementeze, atunci ar putea să fie loviți, așa cum s-a întâmplat uh, Uh, de Curtea de Conturi care să spună că n-au făcut-o bine și că la urmă trebuie să plătească tot ei. Și la ultima dezbatere pe care am avut-o, am arătat că este o adevărată criză aici în Europa. Pentru că nu putem implementa ceva ce nici măcar nu știm cum se interpretează pentru a fi implementat. Cred că trebuie să facem ceva și uh, să punem un termen de 12 luni sau ce vreți dumneavoastră, pentru că a trecut deja foarte mult timp. Și ce putem face? Asta este întrebarea la care trebuie să răspundem. Ce putem face dacă putem face ceva? Și domnul Des are dreptate. Poate ar trebui să discutăm această chestiune la întâlnirea coordonatorilor sau să o punem pe ordinea de zi pentru următoarea ședință a comisiei. Să vină și comisia să ne spună ce vor face pentru că cei din circumscripția mea vor să vină aici la Bruxelles să vadă cum se implementează și uh, fermierii nu știu ce să facă la anul. Ok, ok, proszę Państwa, e, rzeczywiście ważne, trudne problemy. Pan komisarz będzie trzeci. Da, într-adevăr, acestea sunt uh, probleme foarte grave pe care le-ați menționat. Comisarul va veni uh, în uh, reuniunea noastră din luna decembrie și sigur că va trebui să asculte întrebările noastre și ce avem de spus referitor la aceste probleme. Știu și cred că este foarte important să ne prezentăm poziția în ședința cu domnul comisar, care vine pe data de 3 decembrie în comisia noastră și uh, ar fi sigur foarte bine să poată să rămână cât mai mult timp în comisia noastră, astfel încât să avem timpul necesar pentru a adresa toate întrebările necesare. Și acum, la punctul următor, mai avem o jumătate de oră, punctul 12 de pe ordinea de zi. E vorba de schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe, legume, cu banane și cu lapte. Nu vreau să mai lungesc vorba. Problema este că statele membre vor să modifice temeiul juridic uh, și vor să utilizeze articolul 43.3 al Tratatului privind funcțiunea Uniunii Europene, ceea ce ar însemna că uh, Consiliul ar urma să decidă singur în uh, toate aceste privințe. Noi dorim să se păstreze temeiul juridic articolul 43.2 și acum am să dau cuvântul raportorului, domnul Tarabella, pentru o introducere și apoi sigur că putem să avem o dezbatere. Domnul Tarabella. Merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. După cum știți foarte bine, sunt raportor la Parlamentul European pentru noul program uh, de fructe și legume și lapte uh, în instituțiile școlare. Există un cadru juridic și financiar unic pentru cele două programe existente până acum, respectiv pentru fructe și celălalt pentru lapte. Vreau să vă spun uh, care este situația la ora actuală și să împărtășesc cu dumneavoastră câteva semne de întrebare. Există trei capitole importante trei teme. În primul rând, filozofia generală a acestui raport, în al doilea rând, punctele esențiale la care trebuie să luăm o decizie, în primul rând la nivelul nostru, după aceea la trialog, dacă Consiliul dorește ca Parlamentul să aibă ceva de spus și voi reveni la acest punct, și, în ultimul rând, metoda de lucru. Poate că ar fi bine să o propunem aici la Parlament. Referitor la filozofie. Câteva considerațiuni de ordin general. În principiu ne bazăm pe date statistice îngrijorătoare. 22 de milioane de copii uh, suferă de uh, obezitate în Uniunea Europeană. Uh, nu se consumă uh, cantitatea recomandată de OMS de fructe și legume. Așa că ar trebui să se promoveze o alimentație sănătoasă și echilibrată a copiilor, și propunerea comisiei este bună în acest sens, pentru că ea dorește să îi reînvețe pe cetățeni, să învețe cum să consume alimentele și să existe o apropiere față de producătorii locali. Este o educație alimentară și acesta este un element central al raportului pe lângă acea distribuție a fructelor și legumelor în școli și măsurile luate trebuie să răspundă acestor obiective, în primul rând obligația pentru statele membre care participă în acest program să ia măsuri educative care să însoțească distribuirea fructelor și legume, legumelor în școli. Programul trebuie văzut ca un program de distribuție, dar și de educație alimentară de la vârste timpurii. Și sper că această concepție să fie împărtășită de majoritatea colegilor, indiferent de culoarea lor politică. Cel de-al doilea punct și pe care le aș subîmpărți în trei categorii. Elementele la care trebuie să luăm o decizie. În primul rând, temeiul juridic, lista de produse și criteriile de repartiție. În ceea ce privește temeiul juridic care este pus sub semnul întrebării de Consiliu, Comisia a propus utilizarea articolul 43.2, deci codecizia, între Parlament și Consiliu, așa cum și trebuie să fie, dar Consiliul se pare că, cu unanimitate, ar dori să scurcircuiteze Parlamentul, să-l ignore, ceea ce ar fi o poziție de neacceptat uh, pentru noi. Vreau să vă reamintesc acest lucru pentru că este vorba de o valoare adăugată pe care a adăugat-o tratatul de la Lisabona în procesul de codecizie, așa că nu văd de ce am fi dat deoparte în special la acest dosar. Există și o scrisoare care a fost trimisă de Consiliul Comisiei în care se cere modificarea temeiului juridic, așa cum a spus-o și domnul președinte, și aplicarea articolului 43.3, ceea ce este de neacceptat pentru noi. Așa că aștept să văd părerea Comisiei, să vedem care sunt intențiile sale, pentru că aceasta a fost um, întrebarea pe care am adresat-o și noului comisar cu ocazia audierii și dânsul a spus că va susține prerogativele Parlamentului în conformitate cu articolul 43.2 și că va face o interpretare strictă a articolului 43.3, inclusiv pentru acest program. Dragi colegi, uh, aștept sprijin de la dumneavoastră pentru că Consiliul uh, caută să ne excludă din uh, acest dosar uh, dorește să nu ne permită o participare de plină și nu văd de ce, pentru că este un subiect foarte interesant, așa că aș dori să am susținerea dumneavoastră cât mai largă cu putință. Cel de-al doilea punct al dezbaterii este lista de produse. Este o listă destul de delicată. Comisia propune uh, două produse principale, fructele și legumele proaspete, printre care și bananele. Se adaugă banana pentru că aceasta este supusă unui regim particular, pentru că, uh, iată, domnule președinte, am ajuns deja la jumătate. Dar uh, voi merge mai rapid, dar nu pentru interpreț, că nu e bine nici așa, voi încerca să fiu mai succint. E un raport important, oricum nu pot să trec așa peste el fără nicio noimă. Uh, da, banana este un fruct și mi se părea ciudat să o adăugăm așa pe listă. Deci trebuie să se acorde prioritate a uh, produselor originare din Uniune. Nu e vorba de protecționism, e vorba de bun simț aici, de simț economic, de mediu, social și așa mai departe. Și să acordăm prioritate produselor biologice, circuitelor de aprovizionare scurte, uh, și acestea sunt elemente cheie care au fost susținute de Parlament cu ocazia reformei PAC. Comisia a arătat că consumul de fructe și legume proaspete și lapte este în scădere în statele membre la copii și de aceea cred că propunerea Comisiei este prea restrictivă. Pentru lapte, de exemplu, se extinde lista produselor uh, uh lactice, uh, brânzeturi și iaurturi. Uh, Există un minim ridicat de lapte și uh, un plafon pentru zahărul adăugat iar iaurturile și brânzeturile pot fi înlocuite cu lapte pentru cei care nu tolerează lactoza. Acestea ar oferi deci o alternativă pentru cei care nu le place laptele sau care au dificultăți cu digestia și dacă ne-am centra doar pe lapte, nu am obține acel obiectiv referitor la nivelul de calciu, în special pentru tinerele fete, pentru că știm foarte bine că femeile uh, pot fi supuse la vârsta adultă a uh, procesului de osteoporoză, acesta poate fi prevenit la vârste timpurii, deci la nivelul fetelor. Fructe și legume, mai multe state membre au cerut extinderea listei propuse, în special uh, fructele procesate, Cehia, Franța, Italia. Eu sunt pentru produse proaspete, pentru că copiii nu trebuie să fie încurajați să bea sucuri uh, sau um, produse procesate, ci să mănânce fructele proaspete. Dar nu banane. Trebuie să facem din nou legătura între copii și agricultură, să susținem producătorii și cu cât produsele sunt mai procesate, cu atât ele sunt mai scumpe în procesul de distribuție și dispare legătura dintre producător și cel mai tânăr consumator care trebuie să învețe din nou de unde vin produsele de bază. Și iată, trebuie să vedem cum ajungem la un compromis, chiar dacă prioritatea trebuie să fie aceea de a distribui fructe și legume proaspete. Acest lucru este esențial și uh, putem trece dincolo de regulile în vigoare care uh, interzic uh, adăugarea de zahăr. Repartiția fondurilor pentru produsele distribuite. Criteriile istorice sunt uh, problematice și creează conflicte între statele membre. Aștept și propuneri din partea colegilor la acest punct. Fructele și legumele se vorbește de numărul de copii între 6 și 10 ani în funcție de nivelul de dezvoltare a regiunilor și cu asta închei, domnule președinte, și ar fi bine să ne gândim și la alte criterii suplimentare, de exemplu vârsta școlară, primară și așa mai departe. În încheiere, aș spune cum vom lucra? Calendarul. Raportul va fi transmis spre traducere la jumătatea lui decembrie. În Agri, bineînțeles, asta va depinde și de alte lucruri, dar ar trebui să analizăm proiectul pe 20-21 ianuarie. Votul în Comisia Agri depinde de numărul de amendamente și de compromise, pentru că voi încerca să avem cât mai multe compromise pentru, compromisuri pentru ca mesajul să fie clar, poate în februarie sau martie. Metoda de lucru. Foarte pe scurt, pot să vă spun că la toate rapoartele la care am participat am fost foarte deschis pentru a dezbate cu raportorii din umbră. Acestea sunt persoane de referință pentru grupurile politice care i-au desemnat și Important este să ajungem la compromisuri, pentru că la un raport atât de sensibil ca acesta, probabil că vor exista amendamente și va trebui să găsim un mesaj clar în ceea ce privește distribuția eficientă, simplificată și încă o dată reamintesc și cu asta chiar închei, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru răbdare, că este important să avem un program de educație alimentară pentru tânăra generație. Vă mulțumesc și sunt uh, acum la dispoziția dumneavoastră, doresc să vă ascult și sunt deschis pentru dezbatere, pentru negociere. Mulțumesc! Mamy gościa z, o 12. Vă mulțumim și noi. La ora 12 avem un oaspete, deci vă rog foarte pe scurt să interveniți. Doamna Müller, aveți un minut. Stimate domnule președinte, știm cu toții cât de importantă este hrana în școli și cât de importante sunt programele uh, privind uh, oferirea de fructe, lapte în școli. Și înainte să plece mai mulți uh, colegi, vreau să vă prezint un produs uh, pe care trebuie să-l testați. Uh, vine de la Asociația Germană, Asociația Federală pentru uh, Legume și Fructe. Uh, și e foarte important ca aceste produse să uh, fie ușor de utilizat, să fie practice uh, uh, pentru a putea fi folosite în școli. Uh, trebuie să plec imediat, deci uh, foarte pe scurt am să mă exprim. Cred că este foarte important ca aceste programe să fie continuate și Parlamentul să fie implicat în procesul de decizie. Uh, pot să fiu în mare parte de acord cu raportorul, însă am să depun și câteva amendamente, pentru că eu consider că este necesar ca acei copii sub șase ani uh, Bun, eu cred că și copiii sub șase ani trebuie să fie uh, implicați și educația alimentară trebuie să înceapă de la grădiniță cât mai repede posibil și de aceea aceste programe au oferit până acum uh, o posibilitate foarte bună în acest sens. Doar laptele, din păcate, este, nu este foarte atractiv pentru copii și de aceea cred că ar fi foarte important ca lista de produse să fie uh, să fie completată și, bun, poate și din punct de vedere al punerii în aplicare al programelor ar trebui făcute niște propuneri. Președintele, vreau să vă rog, chiar vreau să vă rog să fiți foarte succinți, pentru că vom mai avea mai târziu uh, uh, posibilitatea să discutăm. Doamna Petir, mulțumesc, domnule președinte. Eu am participat de mai multe ori la uh, dezbaterile noastre și am spus că Croația și copiii noștri nu nu se potrivesc foarte bine în acest program, pentru că acest program are uh, criterii istorice de aplicare și Croația, fiind un stat membru nou, nu poate să se implice, nu a primit uh, Uh, fonduri pentru aceste programe și de aceea vă rog să uh, modificați această uh, abordare istorică astfel încât și Croația să poată să folosească acest, proces, acest program foarte util prin care se promovează nu doar educația alimentară, ceea ce mi se pare foarte bine, ci și pentru că se pun la dispoziția copiilor produse locale, astfel încât micile exploatații familiale pot, uh, prin aceste canale, să uh, trimită, să pună la dispoziția copiilor uh, produsele lor proaspete și de aceea fac apel la Comisie să nu mai utilizeze criteriile istorice. Croația dorește să participe la acest program, astfel încât uh, legume și fructe, lapte uh, locale să ajungă și la copiii noștri. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Uh, sigur, puteți să depuneți amendamente în acest sens. Doamna Ribeiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu sou relatora sombra do PPE e queria só acrescentar aqui algumas notas muito breves. Mulțumesc, domnule președinte. În numele PP-ului aș vrea să adaug câteva puncte. În primul rând, Cred că n-are rost să vorbim aici în numele colegilor care s-au opus acestui regim și cred că este important să subliniem importanța acestui regim, pentru că eu am fost uh, timp îndelungat uh, membru al sindicatului profesorilor și știu că aceste programe sunt importante pentru copii. Sunt uh, copii în școli care depind de lapte și fructele, laptele și fructele oferite pentru a avea o alimentație bună și nu putem uh, uita acest lucru atunci când redactăm acest text. În ceea ce privește educația alimentară, copiii consideră că laptele se cumpără la supermarket și poate nici nu se gândesc că vin de la va- laptele vine de la vacă. Deci e important să existe o educație în acest sens. Și dacă vorbim de posibilitatea de a crește consumul, uh, cred că ar trebui să acordăm importanță problemelor legate de embargoul rusesc. Am și câteva îndoiele aici. Criteriile utilizate procentul de copii și utilizarea produselor. Nu știu dacă sunt cele mai bune. Și am să termin cu asta, domnule președinte. Nu știu dacă aceste trei puncte nu vor crea și mai multe prejudecăți din punctul de vedere al impactului birocratic pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc. Jedna minută. Mulțumesc. Domnul Rope, un minut. Iš tikrųjų, šito klausimu labai konkrečiai teko dirbti, kada dirbau savivaldybės vadovu. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am ceva experiență în acest uh, domeniu. Am fost uh, membru în Consiliul Local și mă bucur foarte mult că acest uh, program este pus în aplicare în Lituania și se bucură de mare succes, dar aș vrea să vă ofer câteva motive uh, din partea mea, pentru că sunt uh, raportor din umbră pentru vers și vreau să subliniez importanța uh, Uh, produselor locale organice. Pentru că dacă aceste uh, produse sunt importate din alte state membre, nu putem să-i ducem pe copii la ferme și să le arătăm cum se face laptele sau cum uh, se cultivă pomii fructiferi. Dar aici avem o lege pentru achiziții publice și trebuie să găsim o cale de rezolvare. Uh, de asemenea, acesta nu ar trebui să fie un program social, ar trebui să fie un program educațional și trebuie să ne asigurăm că uh, copiii nu duc aceste produse acasă ca să le mănânce alți membri ai familiei. Deci trebuie să găsim căi de a îmbunătăți acest program și deja mă opresc. Trebuie să găsim căi de a dezvolta și mai mult acest program atunci când uh, situația exporturilor este foarte dificilă și am putea să extindem uh, programul pentru uh, copii până la 15 ani și acest lucru ar ajuta la rezolvarea altor probleme. Panie pośle, 40, 40, 40 sekund dłużej. Pani... Ați vorbit cu 40 de secunde în plus, doamnă Uh, doamna Aguilera, acum. Președinte, eu me gustaría în este primer... Mulțumesc, domnule președinte. Este un prim schimb de opinii și aș dori cu această ocazie să fac câteva, câteva comentarii foarte succint. Sunt de acord uh, cu cele spuse de domnul Talavela și anume că ar trebui să extindem acest program. Cred că ar trebui să se includă aici și produse procesate Uh, sucuri și produse procesate din lapte, deși e adevărat că fructele și legumele proaspete trebuie să aibă prioritatea. Trebuie să găsim un echilibru între cele două. Pe de altă parte, pentru că eu vin din Spania, din Andaluzia, unde uh, dieta mediteraneană are o importanță deosebită pentru sănătate, aș vrea să se includă să se includă și uleiul de măsline în uh, programul pentru școli. Este un uh, produs foarte sănătos și ar trebui să ținem cont de această propunere. Și v-aș mai spune un lucru. Așa cum se întâmplă și cu plățile directe, unde criteriile istorice uh, mi-aș fi dorit să le menținem, mi se pare de-a dreptul uh, incorrect ca cei care n-au avut posibilitatea să se financeze în trecut să nu aibă posibilitatea pe viitor să profite de pe urma acestui program important. Și spune asta colega din Croația. Cred că criteriile istorice n-ar trebui să aibă prioritate la acest program atât de important. Mulțumesc. Proszę mi wybaczyć, ale no nie mogę. Pan poseł Polsek. Îmi cer uh, scuze, dar nu, prea, nu mai pot să las pe nimeni să intervină, în afară de cei care s-au înscris pe listă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Tarabela pentru un mod foarte deschis uh, de abordare. Am salutat uh, declarația Comisiei uh, din septembrie în ceea ce privește acordarea de ajutor pentru producătorii de lapte din cauza embargoului rus. Uh, Comisia a spus că va susține și producătorii atinși de această criză prin programul Lapte în școli. Dar după ce am citit cu mai multă atenție, am înțeles că de fapt nu este vorba de sprijin, ci din potrivă este o reducere fundamentală uh, a tipurilor de produse lactate care până acum erau susținute și uh, cu toate acestea, Biroul Ceh de Statistici Agricole uh, a văzut că consumul a crescut foarte mult în rândul copiilor. Uh, vorbim despre iaurtul cu fructă, despre smântână și despre deserturile pe bază de smântână. În conformitate cu articolul 23 alineatul 2, codul KN 401, acest sprijin ar trebui să fie uh, abolit și doar laptele de consum ar trebui să se bucure de sprijin, pentru că acesta este consumat doar uh, uh sau reprezintă doar 10% din consumul global. Cred că Comisia ar trebui să revadă aceste intenții. Mulțumesc! Köszönöm a szót. Először is le kell, hogy szögezzem, hogy Magyarországon kiválóan működnek a programok, úgyhogy öt... Mulțumesc, domnule președinte, domnule Erdős aceste programe par să funcționeze perfect uh, în uh, Ungaria. Am cinci recomandări. Guvernele și școlile au înțeles acest uh, sistem și cadrul financiar, cadrul juridic funcționează bine. Deci, nu ni se pare că ar trebui să se combine cele două programe. În al doilea rând, nu putem să acceptăm o restricție a produselor subvenționate, de exemplu iaurtul, cacaoa, Uh, zahărul adăugat. și excluderea substanțelor grase. Uh, cred că este important să se facă o educație alimentară a copiilor și uh, fructele și legumele ar trebui să fie distribuite și iarna, chiar dacă sub formă de sucuri. Utilizarea metodologică a produselor între, în de grupa de vârstă 6-10 ani, sigur că ține de tradițiile regionale. Suntem de acord aici cu ceea ce spune Comisia și uh, cu educația pentru o nutriție sănătoasă. În al cincilea rând, dorim ca programele să nu excludă anumite acțiuni, uh, cum ar fi monitorizarea sau uh, evaluarea sau comunicarea, pentru că acestea contribuie la eficiența punerei în aplicarea programelor. Președintele, mulțumesc! Dacă toată lumea uh, depășește cu 35 de secunde, nu reușim să ajungem la un final. Domnul Lazu. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, noi nu ne opunem dezvoltării unui program uh, de lapte și fructe și legume în școli. De altfel, copiii sunt primele victime ale problemelor de dietă, dar um, această uh, propunere nu ține cont de originea produselor și asta mi se pare incredibil. Uh, Uniunea Europeană care a favorizat uh, introducerea de banane din uh, Peru și din Columbia prin scăderea taxelor vamale pe piața noastră este deja ridicol. Cred că ar trebui să favorizăm produsele locale sau naționale. Noi am putea să susținem, spre exemplu, filiala noastră de producție din Antile. Deci, cred că ar trebui să ne gândim la originea produselor. Mulțumesc! Voorzitter, ik hoor kritische geluid. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În Parlamentul olandez noi sprijinim foarte mult aceste inițiative. Am auzit și voci critice, dar sper că eh, până la urmă atitudinea pozitivă va prevala. Eh, eu aș dori să spun un lucru legat de părinți. Există oameni care nu au beneficiat ei înșiși de educație alimentară, despre alimentele care trebuie consumate, despre gătit și așa mai departe. Deci poate că acest tip de programe ar trebui să crească până la nivelul de învățământ superior pentru că părinții au nevoie să afle aceste lucruri. Doamna Hasăcam. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce ne privește pe noi, putem avea un singur program. Cred că laptele în școli ar trebui să fie eliminat. Laptele este pentru bebeluși, pentru copiii mai în vârstă, laptele deja nu mai e potrivit. Mai mult, laptele nu e chiar atât de sănătos pe cât am crede și poate nu cu toții sunt la curent cu cercetările uh, suedeze recente care arată că un consumul de lapte pot, poate duce la un risc crescut de fracturi. Uh, de asemenea, intoleranța la lactoză este în creștere, deci uh, soluția nu este să adăugăm iaurt, poate mai bine lapte de soia, pentru că este mai bun din punctul de vedere al climatului. Dar ar fi bine să folosim banii mai mult pentru fructe. Merci, Monsieur le Président. Moi, je... Doamna de la ER, mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, sunt de acord complet cu propunerea domnului Tarabella. Voi fi foarte vigilentă pentru că am participat la punerea în aplicare în Franța a acestui program, uh, fructe și legume, și insist pe faptul că am putea introduce și legumele pentru că există nevoia unei educații alimentare reale pentru tinerii noștri. Și, așa cum a spus și domnul Tarabela, cred că ar trebui să mergem dincolo de vârsta prescrisă pentru programele actuale, pentru că eu sunt stupefiată să văd fete tinere de 14-15 ani care uh, sunt atente la siluetă, care mănâncă orice, care beau sucuri cu, multe, cu mult zahăr și uh, mănâncă ciocolată. Cred că uh, Um, un morcov uh, sau uh, o ridiche ar fi mult mai indicate pentru uh, talia lor. Voi colabora cu dumneavoastră, domnule Tarabela, pe această temă. Mulțumesc. Domnul Zulo. Mulțumesc, domnule președinte. Ah, am înțeles că vom respecta ceea ce am avut în raportul inițial, dar cred că scopul educațional al programului este foarte clar. Și programul ar trebui să se centreze în primul rând pe această latură educațională. Pentru a-i pregăti, pentru a educa pe tineri să facă alegeri sănătoase în regimul alimentar. Și tinerii ar trebui să știe de unde provin toate aceste elemente nutriționale. Vorbesc, spre exemplu, despre metodele de producție pentru uh, diversele produse alimentare. Agricultură, da, dar vorbim despre agricultură intensivă. Laptele uh, poate fi bun, dar trebuie să vedem dacă provine din programe intensive de producție. Deci cred că ar trebui să încurajăm uh, utilizarea conștientă a diverselor produse, astfel încât să putem evalua efectele acestui uh, program de intervenții. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Și acum am să dau cuvânta domnului director Cortez. Euh, euh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului Tarabella pentru prezentarea de început. Atunci când a vorbit despre o filozofie generală și despre primirea bună pentru propunerea noastră, mă bucur că pot lucra cu domnia sa și cu dumneavoastră pe parcursul elaborării acestui raport. Trei puncte foarte importante. În primul rând, uh, temeiul juridic. Pot să îl asigur pe domnul Tarabela și pot să asigur Comisia Agri că Comisia va respecta propunerea inițială. Deci o propunere legislativă pe baza articolului 43 alineat 2 uh, cu cooperarea strânsă a Parlamentului. Încă nu am primit scrisoarea din partea Consiliului, dar o așteptăm în zilele care urmează. Și ca dumneavoastră, domnule Talabela, l-am auzit pe domnul comisar desemnat uh, și mi-aduc aminte ce a spus uh, în timpul audierii sale aici. În al doilea rând, lista de produse. Două cuvinte pentru a vă explica de ce am venit cu o listă atât de uh, restrictivă, de restrânsă. În primul rând, pentru că programele actuale au fost uh, criticate de Curtea de Conturi și de statele membre din cauza complexității. Gestiunea, gestionarea administrativă era foarte complexă și atunci am vrut să simplificăm noul regim, concentrându-ne asupra două produse, fructe și legume proaspete și lapte. Am auzit ce ați spus, am auzit și ce au spus și alți deputați și, bineînțeles, o să discutăm în cadrul procedurilor care vor urma. Al doilea motiv pentru o listă atât de limitată este că e clar, așa cum a spus și domnul Tarabela, că există o problemă dietetică în ceea ce privește consumul de lapte și consumul de fructe și legume. Avem o problemă la care, pentru care avem nevoie de o soluție europeană. Și tocmai de aceea, din punctul nostru de vedere, este mai bine să ne limităm la o gamă limitată de produse. În al treilea rând, există și produsele educative care există și în acest cadru, care sunt finanțate tot de la acest buget, școlile și statele membre pot să meargă mult mai departe. Deci, în cadrul acestui proiect educativ, pot să includă mult mai multe produse agricole. În cele din urmă, alocarea financiară, distribuirea fondurilor. Anvelopa totală uh, propusă de comisie este de 150 de milioane de euro pe an, din care 40, 80 uh, pentru uh, Uh, lapte și 70 uh, pentru fructe și legume. Trebuie să facem o distinție clară între criteriile de distribuție a acestor fonduri și vârsta copiilor uh, eligibili. A fost o întrebare din partea doamnei Müller. Copiii sunt eligibili începând cu momentul în care intră la școală. Deci poate să fie chiar de la grădiniță. Criteriul de alocare este bazat pe numărul de copii între 6 și 10 ani. Asta nu înseamnă că cei mai tineri sau mai în vârstă nu ar putea beneficia. Deci trebuie să facem o distinție între criteriile propuse pentru distribuirea de fonduri între statele membre și eligibilitatea copiilor, care este mult mai mare. În ceea ce privește problema particulară a Croației, cred că am avut deja contacte bilaterale cu delegația croată la Consiliu. Am explicat, bineînțeles, că o să oferim o anvelopă Croației. Asta se înțelege de la sine, pentru că faptul că această țară a devenit ultima stat, ultimul stat membru, asta nu înseamnă că nu va avea o alocare financiară. Ultima observație este criteriul istoric. Criteriul istoric pentru distribuirea banilor uh, între statele membre nu se aplică decât laptelui. Pentru fructe și legume, propunerea Comisiei este să ne bazăm exclusiv pe numărul de copii. Pentru lapte am propus un amestec de criterii. De ce? Pentru că deja există un sistem lapte care uh, datează de multă vreme și acum să introducem brusc uh, un criteriu bazat exclusiv pe numărul de copii ar duce la o ruptură enormă și asta nu cred că este fezabil din punct de vedere politic. Mulțumesc! Bardzo dziękuję i przepraszam, że przyspieszałem Pana wypowiedź. Pan poseł Tarabella. Mulțumesc. Îmi pare rău că uh, v-am bătut la cap. Domnule Tarabella, aveți un minut. Mai puțin de un minut, vă promit, domnule președinte. Uh, mă bucur uh, că am fost susținut în ceea ce privește termenul juridic 43.2. Uh, văd că majoritatea merg în sensul general de a respecta programul, propunerea Comisiei, să-l transformăm în program educațional, dar vom avea ocazia să vorbim din nou și vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru toate contribuțiile utile. Świetnie, bardzo dziękuję panu posłu sprawozdawcy. Zapewne jeszcze nie raz będzie o tym. Minunat, mulțumesc. Vă mulțumesc că ați fost atât de succint. Cu siguranță vom mai avea ocazia să discutăm aceste probleme. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Ieri ne-am întâlnit uh, deja cu președintele Comitetului uh, de Conducere, domnul Franz Fischler. Astăzi vom uh, continua schimbul de vederi pe această temă. Vă amintiți că domnul De Castro a propus să invităm uh, personalități uh, eminente care să poată să ne prezinte idei noi. Idei care ar putea fi incluse în această expoziție foarte importantă. Expoziția de la Milano va fi foarte importantă pentru toată lumea și avem onoarea de a ura bun venit domnului profesor Ricardo Valentini, care a fost implicat în multe uh, comisii la nivel înalt. Și dau cuvântul imediat. Everybody and uh, thank you, uh, Mr. Chairman, and on behalf of the Barilla Center for Food and Nutrition and the community of the Milan Protocol,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 Acum uh, numele au crescut foarte mult până în 2015. Ultimele evenimente, ultimele transformări rapide s-au produs în special uh, în ultimii 15 ani și aceasta este o tendință în creștere. Așa că va trebui să ne punem întrebarea dacă sistemul agricol este în stare să facă față acestei provocări. Bineînțeles, a făcut-o în trecut, în trecut când am încercat să oferim alimente, să hrănim populația, dar aș spune-o astăzi, uh, pe spinarea mediului, a resurselor noastre și poate că tocmai de aceea ne confruntăm astăzi cu o provocare importantă, și anume aceea de a ști dacă îi vom putea hrăni uh, și pe viitor pe um, aceștia. Se pare că 8 din 10 persoane în 2050 vor trăi în zone urbane, deci este o situație critică. E nevoie să ne gândim, să găsim soluții și avem o adevărată oportunitate în fața noastră. Expoziția Universală de la Milano este un um, eveniment european important la care toată lumea va participa pentru a vorbi despre cum putem hrăni planeta, cum uh, putem îmbunătăți tehnologiile, sistemul agricol și este o oportunitate de a lua noi măsuri și de a pleca de acolo cu niște idei concrete. Noi nu ne dorim ca această expoziție să fie doar un proiect scurt, ci dorim să aibă efecte pe termen lung, pe viitor. Ne confruntăm astăzi cu o situație critică și protocolul de la Milano se bazează pe trei um, paradoxuri în ceea ce privește uh, alimentele și nutriția. Primul dintre ele, pe care tocmai l-am auzit aici în dezbaterea interesantă pe care ați avut-o în legătură cu fructele și legumele în școli, este cel al malnutriției. Pentru că avem în jur de 100 de milioane de persoane care suferă de uh, subnutriție la nivel global și în jur de 1,5 miliarde de persoane uh, care uh, sunt supraalimentați, deci mănâncă mai mult decât ar avea nevoie și care în multe cazuri sunt obezi. Sunt probleme care afectează speranța de viață. Uh, 35 de milioane de persoane Uh, mor pentru că mănâncă prea mult și speranța lor de viață este deci uh, mai mică. Un al doilea paradox este cel referitor la terenul utilizat pentru uh, alimente și agricultură în general. Doar 47% din producția mondială este utilizată pentru a hrăni oamenii. 33% este utilizată pentru creșterea animalelor și 7% pentru biocombustibil. Și acest procent este în creștere. Iată ar trebui să facem aici uh, o reflexie în legătură cu scopul agriculturii. Pentru cine ar trebui să facem agricultură? Pentru oameni, pentru animale, pentru mașini? Avem destule terenuri pentru a face totul în același timp? Vom avea terenuri suficiente pentru tot ceea ce ne dorim și asta are consecințe deosebit de mari și asupra dietei noastre, pentru că multe țări în curs de dezvoltare trec de la o dietă vegetariană la una mai bazată pe proteine și asta, bineînțeles, creează dezechilibre. Al treilea paradox este cel legat de deșeurile alimentare și felul în care există foamete, malnutriție și cu toate acestea uh, se irosește multă hrană. 1,3 uh, miliarde de tone sunt irosite practic în fiecare an, ceea ce ar putea da uh, alimente de patru ori mai mult decât ar fi nevoie pentru a hrăni 868 de milioane de persoane. 35% din uh, producția totală reprezintă această cantitate, deci este foarte mult. Avem și pierdere alimentare, acesta este un alt element important, uh, elemente, uh, produse alimentare care nu ajung pe piață. Deși s-a înregistrat un progres, avem un sistem agricol mai bun, totuși ne confruntăm în continuare cu Uh, provocări importante pentru care ar trebui să luăm niște decizii. Protocolul de la Milano se bazează pe trei obiective principale. În primul rând, dorim să reducem foametea și să îmbunătățim stilul de viață, să fie mai sănătos, să îmbunătățim nutriția. Toate acestea sunt importante și pentru obiectivul de dezvoltare al mileniului numărul 2, și anume lupta împotriva foametei. și noi dorim să facem publică prezența malnutriției, care de multe ori nu apare în datele statistice de care dispunem. Dorim să facem cunoscută această informație. Pe de altă parte, ne dorim să îmbunătățim uh, situația alimentelor uh, de-a lungul întregului an, nu doar la nivel sezonier, pentru că media anuală este uh, câteodată suficientă, dar există perioade de-a lungul anului unde lipsurile sunt foarte mari și asta aduce probleme și creează malnutriție. De asemenea, dorim să oferim o mai mare educație în acest sens, activitate fizică și mai multe cercetări științifice asupra malnutriției. Al doilea obiectiv este acela de a crea cadrul necesar pentru o agricultură mai durabilă pentru a face față unor obiective clare și pentru a reduce utilizarea biocombustibililor de primă generație, producția acestor biocombustibili pentru a fi limitată la 5% în acel obiectiv de energie regenerabilă. Servicii um, ecosistemice, limitarea regulamentului financiar, iată un adevărat pachet pe care dorim să-l promovăm prin protocolul de la Milano. Al treilea obiectiv important este să punem capăt uh, risipei de alimente, să punem capăt deșeurilor alimentare, obiectivul fiind acela de a le reduce cu 50% până în 2020. Este un obiectiv rezonabil dacă împreună cu toții, societatea civilă, companiile, instituțiile vor coopera între ele. Multe organizații și-au luat angajamentul în acest sens, NGO-uri, companii private, cetățenii, um, peste 5.000 de peste 500 de persoane care au semnat deja acest protocol și de aceea v-am încuraja și pe dumneavoastră să vedeți ce se întâmplă cu acest protocol, să semnați dacă doriți, pentru că aveți această posibilitate. Ce ne dorim noi acum? Expoziția, iată, ne așteaptă în curând. V-am v-am cere, în primul rând, în calitate de membri ai Parlamentului, fiecare în parte să uh, împărtășiți mai departe ideile protocolului de la Milano în țările dumneavoastră, să faceți uh, o campanie publicitare, să informați astfel încât uh, comunitatea din jurul nostru care să ne susțină să fie din ce în ce mai mare. În al doilea rând să vă gândiți la posibilitatea de a vă aduce contribuția la acest proiect prin dezbaterile dumneavoastră, prin lucrările de aici de la Parlament, astfel încât să ținem cont și de propunerile la care veți ajunge în dumneavoastră, să existe un angajament la nivel mai instituțional, pentru că acesta este un proces important pentru noi. În concluzie, vă invităm uh, cu toții la acest uh, proiect, la expoziția de la Milano din decembrie. Acest protocol este unul de tip uh, bottom-up. Societatea civilă conlucrează cu instituțiile și sper să fie în folosul cetățenilor. Mulțumesc! Panie profesorze, bardzo dziękujemy za tą ciekawą prezentację. Mielibyśmy prośbę. Vă mulțumim pentru această prezentare foarte interesantă, domnule profesor. Am avea o rugăminte și noi către dumneavoastră, și anume dacă ați putea să ne transmiteți în scris această prezentare pentru uh, toți colegii noștri, dacă ați putea să o trimiteți secretariatului, ne-am bucura și dacă de asemenea ați putea să ne transmiteți sau dacă doriți să ne trimiteți materiale suplimentare, ne-am bucura de asemenea pentru că într-adevăr uh, sunt lucruri foarte interesante pe care le-ați prezentat. Din păcate, astăzi nu toți colegii pot să participe pentru că este ultima zi de uh, reuniune în comisie pentru noi în Parlamentul European, dar cred că și colegii s-ar bucura să poată să um, ajungă la aceste informații. Și acum să dau cuvântul domnului De Castro, care este inițiatorul acestui proces. Și apoi, sigur, și alți colegi pot să intervină dacă doresc. Grazie, soprattutto a Riccardo Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc lui Ricardo Valentini pentru această prezentare foarte importantă. Protocolul de la Milano crește și văd că se bucură de succes și de susținerea multor asociații, ONG-uri și va fi cu siguranță uh, un uh, loc unde, într-adevăr, să discutăm despre marile provocări cu care se confruntă planeta noastră. Am avut și ieri uh, Uh, în comisia noastră pe Franz Fischler, care este președintele comitetului director pentru expoziție și care a lansat uh, dezbaterea pe marginea acestor mari uh, provocări și, sigur, mari oportunități pe care o oferă Expo Milan 2015 Uh, pentru Europa. Uh, hrana, energia sunt subiecte despre care am discutat atât de adesea în comisia noastră, um, pe care le-am luat în considerare și la reforma PAC uh, cu colegul meu Albertes și cu mulți alții și am spus cum putem să producem mai mult mai mult cu resurse mai puține. Cum putem să schimbăm radical modelul de producție pentru a putea să facem față provocărilor um, țărilor din Asia? Pentru că piața s-a schimbat foarte mult ca rezultat al schimbărilor, al evoluției acestor țări și pur și simplu să produci lapte și carne pentru a um, hrăni populația este o provocare mult mai mare decât până acum. Și am văzut o mare instabilitate pe piețele agricole, ceea ce pune probleme pentru uh, agricultori. Am văzut ce s-a întâmplat pe piața laptelui, unde prețurile au, s-au prăbușit. Am încercat să evităm acest lucru în trecut. Și incertitudinile pe piață creează dificultăți pentru fermierii noștri și, într-adevăr, reforma PAC uh, pe care am realizat-o poate că nu este suficientă pentru a ne echipa să facem față uh, acestor provocări și uh, să producem în timp ce uh, gestionăm resursele în mod durabil. Pentru că ați menționat și această dimensiune care va fi prezentată care va fi prezentă la expoziția de la Milano. Cum să gestionăm mai bine resursele pe care le avem și să facem față acestor presiuni extraordinare Um, se uh, acaparează tot mai mult terenuri pentru agricultură în uh, uh, se, bun, se acaparează terenurile poate pentru alte um, scopuri decât agricultura. Uh, știm, în Africa este o problemă și mulți dintre noi uh, vom merge la Milano în uh, iunie și sper că vom reuși să ajungem și eu și mulți colegi înainte să se deschidă oficial uh, expoziția, astfel încât să transmitem un mesaj uh, uh, al tuturor grupurilor politice, pentru că eu cred că avem nevoie de politici mai coerente pentru a face față cu aceste provocări. Da, risipa de alimente, o problemă, cum să utilizăm mai bine resursele, uh, și cum să îmbunătățim capacitatea agricultorilor noștri de a îndeplini nevoile de alimentație. Mulțumesc, spune domnul președinte, doamna Schreier. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare foarte scurtă pentru dumneavoastră, domnule președinte, pentru că e vorba de... votat astăzi alimentele noi. Am o întrebare. Universitatea Trent a fost implicată în această dezbatere. Problema este că nu putem să producem hrană așa cum o făceam uh, acum 2000 de ani sau 200 de ani. Ați menționat știința, dar cred că domeniul științific ar trebui să uh, fie mai puternic accentuat. Președintele, mulțumesc. Doamna Hazekamp. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc călduros oaspetelui nostru de astăzi. Mă bucur foarte mult să aud astfel de idei prezentate în Comisia noastră pentru Agricultură. Sunt multe întrebări pe care aș dori să vi le adresez. Pot să vă spun că Partidul pentru Bunăstarea Animalelor, pe care eu îl reprezint aici, susține întru totul obiectivele pe care le-ați menționat. Am uh, mai multe întrebări. Ați spus uh, că e nevoie de obiective ambițioase și sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu va fi foarte ușor să se atingă aceste obiective. Considerați că obiectivele chiar pot fi îndeplinite știind că singurul obiectiv al PAC este creșterea producției? Bardzo dziękujemy. Wyczerpały się. Președintele tuturor s-a încheiat lista vorbitorilor, toate persoanele... A, doamna Șarmar, doriți să interveniți? Da, domnule președinte. Da, da, nanotehnologia, vreau să uh, adaug și acest concept în dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc pentru această întâlnire de astăzi. Vreau să mulțumesc domnului Valentini pentru că a venit aici și ne-a făcut această prezentare și lui Paolo de Castro pentru că acest proces de la Milano poate să înceapă discuții foarte importante. Și am vrut să iau cuvântul pentru că s-a vorbit despre creșterea producției. Știu că în, știți că în țările asiatice uh, Um, creșterea producției este mult mai puternică decât în Europa. Noi peste 30 de ani am avut o creștere de 1% la cereale și de 6% la carne în Asia. E vorba de 385% uh, creștere. Deci ce vreau să spun cu asta? Avem nevoie de o agricultură competitivă în Europa, în același timp o agricultură ecologică uh, dar dacă îi șicanăm pe agricultorii în așa fel încât producția să fie delocalizată către Asia, atunci uh, vom avea și mai puțin uh, ecologizare și, și mai, o și mai proastă uh, bunăstare a animalelor, pentru că în Asia toate aceste lucruri nu sunt luate în considerare. Deci să nu uităm acest lucru. Mulțumesc, spune președintele. Dezbaterea de astăzi este o foarte bună pregătire pentru uh, viitoarea politică agricolă comună sau politica agricolă a viitorului. Deci un domeniu foarte important pentru noi și, într-adevăr, ne-ați oferit o perspectivă mai uh, clară asupra provocărilor legate de alimentație pe care, le vom, care ne vor sta în față. Și sigur că trebuie să se discute toate aceste lucruri la revizuirea jumătatea mandatului uh, Uh, a politicii agricole comune. Președintele spune, interpreții ne-au acordat 10 minute suplimentare, așadar aveți cuvântul, domnule profesor, pentru a răspunde la întrebări. <laughs> Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și interpreților pentru flexibilitate. Într-adevăr, întrebările sunt binevenite. Uh informație. Uh, materialele sunt aici în fața uh, sălii și toată lumea poate să uh, toată lumea interesată poate să aibă acces la ele. Într-adevăr, um, protocolul are o dimensiune nutrițională deci spune clar că e nevoie să înțelegem mai bine deficiențele nutriționale și cum să ne îmbunătățim uh, nutriția și sănătatea. O Chestiune importantă. De asemenea, uh, Uh, sunt echipe care au discutat uh, și au lucrat pe tema diabetului, o boală foarte importantă în Europa. Deci clar că trebuie să schimbăm paradigma și știința poate să ne ajute foarte mult. O altă dimensiune a științei se ocupă de tehnologiile și de îmbunătățirea acestora pentru a reduce impactul asupra uh, Eh, impactul agriculturii asupra mediului, de exemplu, și nanotehnologia poate că va fi o, un instrument important pentru, de exemplu, pentru îngrășăminte, pentru a reduce echizii, eh, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizând nanotehnologia. Deci, cred că eh, lumea este foarte deschisă și e cazul să o explorăm pentru a vedea cum putem să regândim uh, paradigma hrănirii planetei și um, protejării acestei în același timp. Și apoi paradigma cu paradigma um, creșterii producției. Există un paragraf în protocol dedicat bunăstării animalelor. Vrem să uh, confirmăm cele cinci uh, reguli uh, cu privire la creșterea animalelor care trebuie să fie diseminate. În ceea ce privește creșterea producției, foarte simplu, nutriția nu înseamnă doar producție. Trebuie să schimbăm uh, această idee că mai multă mâncare înseamnă mai multă nutriție. Cred că trebuie să privim lucrurile un pic altfel. S-ar putea să ai mai multe animale, dar nu, alimente, dar nu înseamnă că o să ai neapărat o nutriție mai bună. Deci trebuie să abordăm sistemul alimentar în întregimea sa, nu doar alimentele, ci și celelalte dimensiuni. Este vorba de un lanț. Și uneori eh, producția, mai puțină producție, poate să, mă rog, reducerea producției poate să crească nutriția. Și Într-adevăr, uh, există un risc al uh, delocalizării și um, deci relocalizarea producției în Europa este o chestiune foarte importantă pe care o luăm în considerare. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Președintele, vă mulțumim uh, călduros, domnule profesor. Toate cele prezentate astăzi ne-au uh, îmbogățit uh, activitatea și vom încerca să folosim uh, cum putem mai bine tot aceste informații. Mulțumesc încă o dată domnului De Castro, care a inițiat această dezbatere. Acesta este ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Rămâne doar să vă anunț. Mai este un punct foarte, foarte scurt și anume adoptarea uh, deciziilor de la reuniunea coordonatorilor. Uh, procesul verbal al reuniunii coordonatorilor l-ați primit și dacă nu există obiecții sau comentarii, atunci acesta se consideră adoptat. Uh, nu procesul verbal, spune domnul președinte, ci deciziile coordonatorilor. Următoarea reuniune este la începutul lui decembrie, pe data de 3 decembrie, atunci când noul comisar va fi prezent în comisia noastră. Și dacă mai aveți propuneri referitoare la această ședință, vă rog să le transmiteți coordonatorilor dumneavoastră, astfel încât înainte de ședință să putem deja să discutăm anumite chestiuni cu domnul uh, comisar ca să aibă un pic o impresie referitoare la ce dorim să îl întrebăm. Um, știu că și la audiere um, uh, ați profitat de ocazia de a adresa întrebări sau de a exprima poziții, dar aceasta va fi o posibilitate foarte bună de a continua dezbaterile și știu că sunt foarte multe aspecte importante despre care vrem să discutăm cu cea mai, persoană, cea mai importantă persoană din comisie în domeniul nostru. Mulțumesc și vă urez toate cele bune până la următoarea noastră întâlnire. Mulțumesc uh, celor care au rămas până la sfârșit adesea. Se întâmplă că sunt foarte multe puncte pe ordinea de zi. Mulțumesc!